Good afternoon, everybody. Good afternoon. Bună ziua tuturor, bună ziua, dragi colegi. Am în vedere că președintele nostru este absent astăzi, voi, îl voi înlocui în această după-amiază și avem invitați de seamă în această după-amiază și vom asculta opiniile lor de asemenea, vom avea ocazia să punem întrebări. Mai întâi, haideți să adoptăm ordinea de zi. Dragi colegi, punctul 6 pe agenda noastră, și anume îmbunătățirile necesare pentru cadrul juridic al accesului la documente în urma intrării în vigoare a Tratatului de Lisabona, a fost anulat pentru că raportorul nostru este absent. Grupurile politice vor hotărâ dacă doresc să înainteze această rezoluție ele însele, în așa fel încât aceasta să fie votată în plenul următor sau în plenul uh, imediat după, în care caz Comisia Libe va putea reexamina acest subiect. În ceea ce privește punctul 5, Serviciul Juridic al Parlamentului va prezenta, va face o prezentare înainte de vot. Dacă nu sunt obiecții în ceea ce privește agenda noastră, ordinea de zi, atunci o voi considera ca fiind adoptată. Și acum aș avea câteva comunicări de făcut. În ceea ce privește numirea raportorilor, coordonatorii noștri recomandă să numim drept raportor pentru raportul referitor la drepturile fundamentale și am fost recomandată ca fiind raportor de către coordonator. Dacă nu sunt obiecții, atunci consider această propunere ca fiind acceptată. Foarte bine. Și acum Vom începe ședința noastră, și anume punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume concluziile și bilanțul președinției suedeze a Consiliului UE în domeniul migrației și a, uh, zi, în domeniul justiției și afacerilor interne. Și avem în sală pe doamna ministru Beatrice Ask, pe care o voi ruga să ne facă o scurtă prezentare a modului în care analizează realizările pe care le-a registrat președinția suedeză. Uh, fără a uita, bineînțeles, și programul de la Stockholm, care are 82 de pagini. Aș dori să amintesc colegilor că doamna Ask se ocupă de drepturi fundamentale, justiție și afaceri interne. Deci, aceste chestiuni Uh, trebuie să fie subiectul principal al întrebărilor dumneavoastră în cazul în care uh, doriți să puneți întrebări. Dacă aveți întrebări referitoare la migrație și azil, atunci va trebui să mai așteptați puțin până la ora 4, în momentul în care domnul ministru Tobias va fi prezent, Wilstrom va fi prezent. Doamna Asc, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit și acum aveți cuvântul. Tack, fru ordförande, ärade ledamöter av lib Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, membrii ai Comisiei Libe, în urmă cu aproximativ trei luni am venit aici în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile și ambițiile președinției suedeze în domeniul justiției, securității și afacerilor interne. De atunci, eforturile noastre s-au intensificat. Iată deci a venit pentru mine momentul să vă prezint ce s-a întâmplat în această perioadă, în acest domeniu, sub președinția suedeză. Suedia a considerat acest domeniu ca fiind una dintre prioritățile sale. Mi se pare că securitatea este foarte importantă pentru noi și de aceea sunt importante măsurile de protejare a integrității persoanelor și cetățenilor. Aceasta se află în centrul lucrărilor noastre. Chestiunile referitoare la drepturile procedurale au fost uh, mai importante ca niciodată, iar perspectivele care au legătură cu cetățenie au fost de asemenea importante și tratate în cadrul programului de la Stockholm. Programul de la Stockholm ține cont de mai multe puncte de vedere care au fost emise de societatea civilă, de parlamentele naționale și de Parlamentul European. De altfel, au avut loc legături intense și cu statele membre ale Uniunii Europene. Împreună cu colegul meu, domnul Bilstrom, am participat la dezbaterea la Parlamentul European atunci când s-a adoptat rezoluția referitoare la programul de la Stockholm pe 4 noiembrie la Strasburg și am urmărit îndeaproape această rezoluție și am ținut cont de recomandările dumneavoastră. La sfârșitul lunii noiembrie și până la 1 decembrie, ministrii de justiție și afaceri interne au discutat pe această temă. Și am insistat aici asupra chestiunilor care nu fusese încă rezolvate. Au existat câteva chestiuni care au fost trimise Consiliului de Afaceri Generale și altele care vor fi abordate la summitul din 10-11 decembrie. Este important să avem o Uniune Europeană mai sigură și mai deschisă, care să protejeze drepturile individuale. Acesta a fost punctul de plecare al muncii noastre. Această cooperare este necesară pentru a avea o Europa sigură, unde să putem trăi în absolută siguranță, respectând în același timp drepturile omului. În programul de la Stockholm se insistă asupra acestor teme și asupra aderării la Convenția pentru protecția drepturilor omului în calitate de Uniune Europeană. Din punct de vedere juridic, acest eveniment nu este foarte simplu, dar este important să reușim aceasta într-un termen cât mai scurt. De altfel, Parlamentul European ne susține un lucru pe care îl salutăm. Există de asemenea o altă provocare importantă pentru noi și anume lupta împotriva criminalității internaționale, pentru că nu putem permite ca frontierele să reprezinte un obstacol pentru a lupta împotriva acestei criminalități. Avem nevoie de soluții comune pentru problemele comune. Iar în programul de la Stockholm insistăm asupra nevoii de cooperare a poliției și a schimbului de informații și experiență pentru a rezolva aceste probleme schimbul de informații trebuie să respecte anumite cerințe foarte importante, de exemplu protecția datelor și criteriile după care se fac schimburile de informații. Dorim să avem o Europa sigură, luptând în mod eficient împotriva criminalității organizate, respectând, așa cum spuneam mai devreme, drepturile individuale. De asemenea, trebuie să subliniem și principiul recunoașterii reciproce. Este important ca statele membre să accepte sentințele din sistemul de justiție dintr-un alt stat membru. Însă pentru aceasta trebuie să avem încredere în sistemul de justiție al celorlalte țări. Și este important ca fiecare să știe care este sistemul justiției din celelalte țări. De aceea am hotărât să luăm măsuri de formare, în special pentru magistrați. De asemenea, am hotărât să întărim rețelele existente între magistrați la ora actuală. S-au luat decizii și în ceea ce privește traducerea și interpretarea pentru procesele din tribunale, obiectivul fiind acela de a avea o garanție specifică pentru drepturile procedurale. Este foarte important ca victimele, dar și acuzații, să se bucure de toate drepturile lor în cadrul procedurilor. Și tocmai din acest punct de vedere am adoptat mai multe măsuri. Prin programul de la Stockholm încercăm să răspundem dorințelor cetățenilor. Iată de ce am ajuns la un program de la Stockholm foarte ambițios și cu priorități foarte clare. Considerăm că aceste priorități pot fi atinse și sperăm să rezolvăm ultimele chestiuni la ultima întâlnire în luna decembrie. În ceea ce privește chestiunile nerezolvate, acestea vor reveni președinției spaniole, pentru care vor fi adoptate planuri de acțiune concrete. Parlamentul a cooperat în mod foarte constructiv, un lucru foarte important pentru pregătirea programului de la Stockholm. Doamnelor și domnilor, în afara programului de la Stockholm am lucrat asupra unor, unor instrumente și unor măsuri pe care le-am luat. Am lucrat în domeniul procedurilor penale, pentru că aici este important ca regulile să fie foarte clare și am elaborat o inițiativă pentru o directivă a interpretării și traducerii în tribunale. Dorim să lucrăm cu toți partenerii noștri pe această temă. Referitor la lupta împotriva traficului cu persoane, președinția suedeză s-a centrat asupra relațiilor externe ale Uniunii Europene. Trebuie să cooperăm cu țările de origine și cu țările de tranzit. Am adoptat în acest sens la 1 decembrie un document și vom lucra și pe viitor pe baza acestuia. Pentru noi este foarte important să se ia o decizie cadru asupra traficului cu persoane pentru că în felul acesta putem lupta împotriva criminalității în acest domeniu și dorim să protejăm și mai mult uh, victimele. Iată de ce dorim să pregătim o directivă împotriva traficului cu persoane și aceasta în cadrul procedurii de concertare, după care Parlamentul va fi, bineînțeles, consultat ar trebui ca împreună să ajungem la obținerea unui instrument foarte puternic pentru a lupta împotriva traficului de persoane. De altfel, Parlamentul European și-a exprimat întotdeauna poziție foarte hotărâtă în acest sens. Președinția suedeză are și o altă prioritate, și anume lupta împotriva pornografiei infantile și a exploatării sexuale a copiilor. Pentru noi este foarte important să uh, putem sancționa și să punem capăt acestor acțiuni și dorim să se ajungă la o directivă în acest sens sub președinția spaniolă. Am lansat și un sistem de luptă împotriva pornografiei infantile pe internet și Sperăm să cooperăm cu furnizorii de servicii de internet. Ministrii europeni s-au, au ajuns deja la un acord în acest sens la întâlnirea pe care au avut-o în luna octombrie. Ar trebui să luptăm mai bine și împotriva criminalității în interiorul frontierelor europene. Și pentru aceasta e nevoie de utilizarea noilor tehnologii de comunicare pentru că în ziua de astăzi este foarte ușor pentru delinvenți să se deplaseze dintr-o țară în alta grație acestor tehnologii. Este vorba de o nouă formă de criminalitate internațională și de aceea este important pentru noi să formăm profesioniștii și să luptăm împotriva acestui nou sistem. Este important să avem și un schimb de informații pe această temă și să lucrăm în mod eficient, cu un randament ridicat pentru a putea avea un schimb de informații sigur și eficient. Însă pentru a face aceasta e nevoie și de protejarea integrității personale și a garantării drepturilor umane. Iată de ce dorim o strategie europeană pentru acest dosar. O strategie care de altfel a fost adoptată la data de 13 noiembrie de către miniștrii dorim să luptăm și împotriva finanțării terorismului la nivel internațional. Este vorba de o chestiune de solidaritate aici. Trebuie să luptăm împreună împotriva terorismului. Și pentru aceasta avem nevoie de un acord, în special cu Statele Unite, și să lucrăm și în ceea ce privește sistemul SWIFT de plăți. Încă de la anul ar trebui să ajungem la un acord cu Statele Unite pe această temă, un acord pe care, bineînțeles, îl vom prezenta Parlamentului European. Președinția suedeză dorește să îmbunătățească calitatea schimbului de informații în UE. La ultima întâlnire din luna octombrie am uh, luat o decizie în ceea ce privește acreditarea laboratoarelor. Iată de ce avem nevoie de dovezi de calitate, de probe de calitate în tribunalele europene. Dorim să introducem un sistem european care să funcționeze pentru experții juridici, pentru laboratoarele de criminalistică și aceasta în special pentru traficul cu droguri. Într-un timp relativ scurt am reușit să facem progrese deosebite pentru a lua măsuri de luptă împotriva criminalității. Însă, dacă dorim să ajungem la o adevărată cooperare, atunci statele membre trebuie să aibă încredere unele în altele. Forțele polițienești și forțele din justiție trebuie să coopereze împreună dincolo de orice frontiere. Ne-am fixat obiective foarte ambițioase de formare a forțelor polițienești și a magistraților și a celorlalți funcționari implicați în justiție. În acest sens, Europolul are un rol deosebit și, de altfel, am avut o întâlnire informală ministerială recent la Haga pentru a vorbi despre potențialul Europol. Pentru că putem utiliza și mai mult această instituție pentru formarea forțelor poliționești și a funcționarilor implicați. E nevoie de o mai strânsă cooperare între funcționari și poliție, dar pentru a face acest lucru trebuie să ajungem la un punct de legătură între cele două părți și acesta ar putea fi Europolul. Se pune și problema relațiilor externe ale Uniunii Europene. Avem întâlniri cu partenerii strategici ai Uniunii Europene, în special cu Rusia și cu Statele Unite. Ne-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții țărilor din Balcanii Occidental și am adoptat declarația de la Washington cu Statele Unite referindu-ne la cooperarea transatlantică în domeniul juridic pentru următorii cinci ani dorim să cooperăm și mai mult pentru a lupta împotriva criminalității internaționale și în special împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale a copiilor și a traficului de droguri. Acest acord se referă și la drepturile de proprietate intelectuală. Iată, doamnelor și domnilor, prezentarea mea în legătură cu cele făcute în ultimele luni. Nu este vorba aici de o listă exhaustivă, au fost trei luni de muncă intensă și plină de pasiune. Și sper că reușitele pe care le-am avut în timpul președinției suedeze să ne permită să avem o Europa mai sigură și mai deschisă, în care cetățenii să poată trăi având o adevărată senzație de încredere și siguranță. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Ast. Vă mulțumesc, doamnă ministru Asc. Președinția dumneavoastră a fost o perioadă foarte ocupată și foarte importantă și apreciem faptul că ați putut să fiți disponibilă pentru Parlament. Am o listă destul de lungă cu colegii care vor să pună întrebări. Dau întâi cuvântul domnului Busutil. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru această prezentare. Vreau să iau cuvântul ca să vă adresez mulțumiri pentru munca desfășurată în ultimele luni. Și, din punctul meu de vedere, au fost două lucruri cheie. Programul de la Stockholm și apoi intrarea în vigoare a noului tratat. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre acest eveniment atât de pozitiv, respectiv intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Noi suntem foarte entuziaști și plini de energie și multe lucruri se vor schimba în viața de zi cu zi a cetățenilor datorită acestui eveniment. Dreptatea, justiția sunt domenii care privesc îndeaproape pe cetățeni și e foarte important ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus și să poată să-și aducă contribuția la modelarea politicilor din anii viitori în acest domeniu. Apoi, în ce privește programul de la Stockholm? Consider că președinția dumneavoastră are uh, dreptul la laude pentru um, crearea acestui program și uh, mărirea șanselor ca acesta să intre în aplicare. Chiar dacă va mai dura ceva timp, cred că dumneavoastră ați pus primele pietre la temelia acestui edificiu. Și cred că ați avut un privilegiu și ați profitat de această oportunitate. Oricum, ce contează nu sunt numai deciziile pe care le luăm în cadrul programului de la Stockholm, oricum, încă n-am văzut versiunea uh, finală a programului. Ea a fost dată uh, publicității abia azi dimineață și nu știu dacă au existat modificări substanțiale față de prima versiune a programului. Poate ne puteți da mai multe detalii în acest sens. Oricum, reiau. Nu numai ceea ce se spune în cadrul programului de la Stockholm este important, ceea ce se decide, ci mai ales felul în care lucrurile sunt puse în aplicare. Acest aspect mi se pare mult mai important. Noi vom urmări îndeaproape tocmai implementarea măsurilor din cadrul programului de la Stockholm. Apoi, în ce privește victimele crimelor și drepturile acestora. Iată niște puncte care ar trebui evidențiate. Se vor lua mai multe inițiative în acest sens și, de asemenea, ține foarte mult la drepturile copiilor, la care ați făcut uh, referire în prezentarea dumneavoastră. Și suntem entuziasmați la ideea că și la acest capitol ar putea să existe mai multe acțiuni la nivel european. Încă o dată, mulțumiri Ați făcut foarte multe lucruri și ne-ați lăsat foarte multe de făcut, ca să spun așa, pe ordinea de zi, pentru următorii ani. Mulțumesc, spune președinta. Doriți să răspundeți imediat sau preferați să ascultați mai multe întrebări? Cum doriți dumneavoastră? Pot să răspund la fiecare întrebare imediat după ce mi-a fost adresată. Doamna Gal, da, poate că e mai bine să mai ascultăm câteva întrebări înainte de a vă da posibilitatea să răspundeți. Doamna Boscurt, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Am o întrebare scurtă și anume, la Parlament vorbim despre restricțiile, măsurile restrictive pentru toate persoanele uh, care sunt uh, implicate în acțiuni teroriste sau fac parte din Al-Qaeda sau, de exemplu, uh, resortisanții din Somalia. Și ni s-a spus că Consiliul a reflectat și că toată lumea era de acord și că aceste puncte figurau pe ordinea de zi a Consiliului din 30 noiembrie. Până la urmă nu s-a întâmplat așa, nu s-a luat o hotărâre. Noi, Parlamentul, ne-am bucurat de aceasta, dar vreau să știu de ce nu s-a discutat până la urmă despre aceste aspecte la Consiliul din 30 noiembrie, 1 decembrie. Doamna Gal, am să rog pe doamna Enis Plașert să, să pună întrebarea acum. A, Doamna Boscur, puteți să repetați întrebarea? Se pare că doamna ministru nu a înțeles. Da, cu plăcere, doamna președinte, spune doamna Boscurt. Deci, e vorba despre acest dosar, despre măsurile restrictive care se aplică persoanelor și entităților care sunt bănuite de activități teroriste sau care aparțin Al-Qaeda, organizația Al-Qaeda și așa mai departe. Consiliul ne-a dat de înțeles, respectiv președinția suedeză, că aceste măsuri vor fi adoptate cu ocazia reuniunii de pe 30 noiembrie și nu s-a întâmplat astfel. Și mă întreb de ce, din ce motive acest punct nu a mai figurat pe ordinea de zi. Acum totul se va face în cadrul tratatului de la Lisabona, lucru care pe noi ne bucură, dar vreau să știu de ce acest punct a mai figurat pe ordinea de zi a ultimului Consiliu JAI. Președinta, doamna Enis Plashert și apoi, doamna ministru, o să puteți răspunde la întrebări. Doamna Enis Plashert, mulțumesc, doamna președinte. Eram curioasă să văd, pentru că nici eu nu înțelesesem din prima uh, întrebarea care fusese pusă. Da, mulțumesc, doamne ministru, pentru prezența dumnei aici. Nu am să repet ce a spus domnul Busutil, pentru că cu toți am fost uh, uh satisfăcuți de uh, ce s-a întâmplat în timpul președinției dumneavoastră. Am o întrebare despre SWIFT care este diferența între o semnătura unui acord, semnarea unui acord, mă scuzați, și încheierea unui acord. Deci, vreau să știu de ce ați ales acest calendar și de ce uh, Parlamentul nu a avut un cuvânt de spus. Să nu-mi spuneți că președinția Consiliului ne-a avertizat de la bun început, pentru că nu este adevărat. A fost o surprins, o surpriză. Am fost puși în fața faptului împlinit. Ni s-a spus că chiar și pentru această perioadă de tranziție o să avem un cuvânt de spus. Deci, încă o dată, de ce ați ales acest calendar? Apoi, în ce privește acordul SWIFT, vorbim tot timpul despre clauza de reciprocitate între Europa și Statele Unite ale Americii atâta timp cât Uniunea Europeană nu și are propriul sistem uh, TFTP, nu cred că are sens să discutăm despre reciprocitate. Ni s-a spus că costurile erau mai mari decât beneficiile uh, și vreau să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Doamna Gal, mulțumesc. Aveți cuvântul, doamnă ministru. Sui sets of questions and then we will have a second. Puteți răspunde prima rundă de întrebări, după care vom avea încă o rundă de întrebări. Doamna ministru, mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi încerca să răspund în ordinea în care au fost uh, puse. Mai întâi, pentru noi este foarte important să pregătim un program complet în momentul în care uh, avem președinția și doar uh, uh, ulterior intervine punerea în aplicare. E adevărat, aveți dreptate, domnule, uh, domnule Busuțil, iar președinția spaniolă va pregăti un plan de acțiune concret pentru implementarea acestui program de la Stockholm și, bineînțeles, Parlamentul va fi implicat în acest proces. Este foarte important să urmărim îndeaproape acest plan de acțiune, de implementare concretă, pentru că vor exista decizii concrete ce vor fi luate și asta pe baza ambițiilor prevăzute în programul de la Stockholm. cred că de vineri încoace, asistăm la insistăm asupra acestei chestiuni a criminalității și am avut la Stockholm o ședință în acest sens, o ședință consacrată criminalității și uh, împotriva copiilor, spre exemplu, și este foarte important pentru ca sistemul judiciar să poată ține seama de toate aceste aspecte legate de exploatarea copiilor. În ceea ce privește acum întrebarea doamnei Băscurt referitor la restricții și la lupta împotriva terorismului. Din câte îmi dau eu seama, e o chestiune care ține de ministrii de afaceri externe. Deci nu e o chestiune care ține de ministrii de afaceri interne. Noi n-am avut acest subiect pe ordinea de zi a ședinței noastre și nu sunt chiar la curent. Mi se pare curios să discutăm acest subiect la acest nivel, pentru că mi se pare că e o chestiune care revine în sarcina miniștilor de afaceri externe. Apoi, în ceea ce privește întrebarea referitoare la SWIFT, de ce anume s-a prevăzut calendarul, așa cum ați, uh, l-ați evocat dumneavoastră? Ne era teamă să nu apară vreo vreo carență în modul în care informăm. Noi am prevăzut un sistem de schimb de informații și ne-a fost teamă la un moment dat să nu cumva să existe anumite aspecte care nu sunt acoperite. De aceea trebuie să ținem seama de informațiile pe care le avem la dispoziție și asta referitor la sistemul american. De aceea avem nevoie de reguli clare care să ne permită ca sistemul să fie cu adevărat funcțional. De fapt, asta ne interesează, asta dorim. Însă, în același timp, suntem conștienți de faptul că e vorba de un sistem complex și am negociat, am discutat îndelung și acesta este motivul pentru care nu am reușit să rezolvăm în totalitate această chestiune. Bineînțeles, au existat uh, mai multe discuții în Parlament pe marginea acestui subiect, am încercat să avem discuții cât mai deschise, însă întrebarea dumneavoastră referitoare la calendar în mod strict uh, merită răspunsul următor. Este foarte important să nu existe lipsuri în uh, modul în care funcționează sistemul, pentru că terorismul nu trebuie să poată fi finanțat. Uh, de aceea este important să avem o mai bună protecție a datelor și de altfel deja cazul. Datele sunt mai bine protejate astăzi decât înainte. Thank you, Mrs. Ask. Now we... Doamna președinte, mulțumesc, doamna Ask. Acum avem cea de-a doua rundă de întrebări, întrebări din partea colegilor, după care veți răspunde din nou la aceste întrebări. Mai întâi, domnul Albrecht. Ja, vielen Dank, äh, Frau Ministerin. Äh, ich Mulțumesc, doamnă ministru. Și eu, la rândul meu, aș dori să vă spun că am fost foarte încântat de faptul că în programul de la Stockholm anumite din observațiile noastre au fost preluate, mai ales în ceea ce privește protecția datelor. Dar sunt totuși de părere că este foarte important în această privință să avem o dezbatere mai largă pe viitor asupra modului în care se va aplica acest program. Încă mai există anumite elemente în programul de la Stockholm care deocamdată sunt încă subiecte sensibile și care merită să fie uh, luate din nou în discuție. Să existe un, din nou un schimb de informații pe marginea lor. Însă, pe ansamblu, eu sunt de părere că în acest domeniu al uh, interne și justiției s-au realizat foarte multe. În programul de la Stockholm mai sunt puncte care trebuie analizate din nou, mai ales în ceea ce privește migrația, dreptul la azil și așa mai departe. Aș fi vrut să mai abordez două puncte, din care unul a fost deja abordat, și anume SWIFT. Și eu sunt de părere că la acest nivel va fi foarte important să avem o discuție deschisă, să aveți o discuție deschisă cu Parlamentul European. Și de altfel, de fiecare dată când Parlamentul European este informat asupra intențiilor Consiliului, de câte ori avem ocazia să vă împărtășim viziunea noastră asupra anumitor subiecte, în final deciziile sunt totuși diferite. Și am senzația că așa va fi și cu SWIFT. În acest domeniu încă mai sunt foarte multe secrete, o legislație secretă și nu mi se pare că este calea cea mai bună. Acum, referitor la acta, aș fi vrut să știu ce fel de monitorizare va exista în sânul Consiliului pentru acest dosar? Parlamentul European, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, trebuie să fie informat și asta cât mai complet posibil, trebuie să fie implicat în discuții și aș fi vrut să fi fost cazul și pentru SWIFT și pentru alte dosare asemănătoare. Acum acest drept de informare este uh, înscris în tratat. De aceea mi-aș dori ca și Consiliul să-l respecte și să implice pe deplin Parlamentul European în acest domeniu al justiției și al afacerilor interne. Mulțumesc! Danke, Herr Albrecht. And, uh, now... Mulțumesc, domnule Albrecht. Și acum doamna Intveld. Yes, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamna președinte mă alătur tuturor celor care și-au exprimat mulțumiri uh, președinției suedeze pentru prezența dumneavoastră frecventă uh, în această perioadă deosebit de importantă prezență în comisia noastră. De asemenea, aș dori să mă refer la diferite acorduri internaționale, mai întâi în ceea ce privește SWIFT. Am aflat abia la sfârșitul săptămânii trecute că motivul pentru care avem această procedură de aviz este că patru țări au uh, invocat articolul 24.5 și au emis anumite uh, rezerve deci Consiliul, de fapt, nu a avut de ales, ce a trebuit să adopte această procedură de aviz. Am, suntem încântați de faptul că acum, prin tratatul de la Lisabona, avem acest, această procedură de aviz, însă nu înțeleg de ce nu am fost informați de acest lucru deja săptămâna trecută, când am avut această dezbatere. Apoi, dumneavoastră ați evocat un anumit grad de urgență pentru adoptarea uh, acordului SWIFT. Aș dori să amintesc tuturor că deja în 2007 se știa faptul că arhitectura proiectului SWIFT se va schimba. Cu toate acestea, dumneavoastră spuneți că au uh, existat elemente noi, dovezi noi, care v-au convins asupra faptului că nu trebuie să existe lipsuri în transferul de date. Aș vrea să vă pot crede, dar cum, când anume, în momentul în care ni se va cere acest aviz, acest acord, ar fi bine totuși să împărtășiți aceste informații cu noi, în așa fel încât să putem face, uh, să putem lua o decizie în cunoștință de cauză. Apoi, o altă întrebare referitoare tot la acordurile internaționale. Care sunt termenele pe care le prevedeți dumneavoastră pentru această procedură de aviz, de acord? Am discutat acest lucru săptămâna trecută și aveam senzația că uh, Consiliul își dorea să accelereze mișcarea. Și comisia pare totuși să dorească să aștepte până la sfârșitul lunii ianuarie pentru a lansa tot procesul. Și atunci aș dori să știu care este opinia Consiliului pe această temă pentru că acest lucru s-ar referi la SWIFT, la două acorduri uh, PNR și s-ar putea referi de asemenea și la alte acorduri internaționale deosebit de importante. Bineînțeles, nu există un calendar oficial stabilit în tratate, însă procedura aceasta de acord va acorda cu adevărat competențe și prerogative Parlamentului doar dacă termenele limită sunt rezonabile. De aceea, iată de ce consider că acest lucru este important. De asemenea, s-a menționat acta și cred că ar fi foarte util dacă și Consiliul ar putea informa această comisie cu privire la acest acord, pentru că Întotdeauna se găsesc tot felul de documente care se află aproape de mașina de făcut fotocopii și unul pare că să confirme faptul că în acest acord se include și o clauză a celor trei încercări, clauză la care Parlamentul European s-a opus atât de mult. De aceea, având în vedere că există această procedură de acord prin Tratatul de Sabona, trebuie să fim informați. Și apoi, în final, uh, Plec de la ideea că acordurile internaționale, deci în acest caz transatlantice, se vor referi și la protecția datelor și acordurile în acest sens pentru protecția datelor și atunci l-aș ruga pe Consiliul să informeze Parlamentul despre starea lucrurilor cât mai repede posibil. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Macovei. Thank you. Um, I also want... Mulțumesc. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc președinției suedeze pentru munca făcută și pentru cooperarea pe care a avut-o cu Parlamentul European. Și vreau să salut faptul că în programul de la Stockholm se vorbește despre corupția în sectorul privat și aș vrea să vă informez cu această ocazie că săptămâna aceasta, pe 9 decembrie, miercuri, de la 10 la 12 jumate, va avea loc un eveniment public care este sponsorizat de mai mulți deputați de aici, și de asemenea de Transparency International și de OECD, pentru a sărbători Ziua Internațională împotriva corupției. La programul de la Stockholm, versiunea pe care am primit-o azi dimineață, aș avea două întrebări în legătură cu ea. La 445, climat economic și corupție. Serată, Consiliul invită Comisia să elaboreze indicatori de luptă împotriva corupției și să dezvolte politici de anticorupție în strânsă cooperare cu uh, un organism al Consiliului Europei. Am vorbit deja de această chestiune, v-am trimis deja un e-mail, doamna ministru, în timpul plenarei de la Strasburg, după intervenția dumneavoastră. Se vorbește aici de această strânsă cooperare cu Consiliul Europei. Nu cred că această cooperare ar trebui să înlocuiască un mecanism propriu Uniunii Europene de monitorizare a, a corupției. Greco, după cum știm, îi acoperă pe toți membrii Consiliului Europei și, deci, în mod automat, toți membrii Uniunii Europene. Iată de ce nu adăugăm nimic nou față de ceea ce avem deja la ora actuală. Deci, încă o dată, cred că ar trebui să avem un mecanism cu standarde foarte înalte înaintea, uh, uh, dincolo de Uniunea Europeană, cu standarde mai înalte decât cele utilizate în cadrul Uniunii. O a doua întrebare pe care o aveam. La programul de la Stockholm avem un mecanism de referință Comisia trebuie să elaboreze niște indicatori pentru monitorizarea politicilor de luptă împotriva corupției și după aceea nu apare nimic. Deci cred că ar trebui să spunem ce se va întâmpla după cu implementarea și poate avem nevoie de niște proceduri speciale de control a implementării în statelor membre, pentru că altfel nu avem decât o strategie foarte frumoasă, o politică foarte bună doar pe hârtie. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect. Este o posibilă îngrijorare din partea mea și poate vă puteți alătura celor care doresc ca acest lucru să se întâmple cu adevărat. Mulțumesc! Doamna Ask, vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări. Și după aceea vom avea o ultimă rundă de întrebări. Mulțumesc, doamnă președintă. Pentru domnul Albrecht, referitor la protecția datelor, într-adevăr, aceasta este foarte importantă și, în același timp, implementarea ei este foarte dificilă. E clar că programul de la Stockholm este unul de natură generală. Deci nu se intră acolo în detalii. Vom avea nevoie de timp pentru a vedea cum se implementează obiectivele acestui program de la Stockholm. Vom avea nevoie, nevoie de timp pentru a considera că lucrurile într-adevăr sunt satisfăcătoare. Referitor la SWIFT, au existat deja doi deputați care au făcut referință. Iată ce vreau să spun în acest sens. Președinția a lucrat pe acest dosar cu foarte mare deschidere și transparență. Pentru noi era esențial să fim deschiși în acest dosar și aveam nevoie de o acțiune urgentă, însă nu era deloc simplu, pentru că existau foarte multe părți, foarte complicate, după cum știți foarte bine. Însă există și acorduri informale cu Parlamentul European, iar obiectivul nostru a fost întotdeauna acela de a vă informa. Dacă vorbim despre transparență, aceasta a fost esențială pentru mine de-a lungul președinției suedeze, să lucră, lucrăm împreună dând dovadă de transparență. Și aș fi dorit, într-adevăr, ca Parlamentul să fie mai activ, mai constructiv, în ceea ce privește reglementarea asupra transparenței. E foarte important să lucrăm asupra acestor teme. Și ar trebui ca Parlamentul să ne dea mai multe semnale în această temă. Referitor la acta, am lucrat întotdeauna în mod foarte activ pentru negocierile actar. Pentru noi este foarte important să acționăm în acest domeniu. E esențial să punem capăt tot, tuturor acestor teorii ale conspirației care circulă pe toate părțile. De fapt, mulți dintre cei care au participat la negocieri sunt, de fapt, împotriva încheierii unui acord – și acesta este și motivul pentru care a trebuit să lucrăm așa cum am făcut-o. Și pot să vă spun că nu e ușor să dăm răspunsurile pe care le-am dat. A fost un proces foarte complicat, însă am muncit din greu pentru a putea asigura transparența necesară și dorim să continuăm cu același sistem, pentru că cred că doar în felul acesta vom ajunge la soluții bune. Vom continua deci și pe viitor să lucrăm în acest sens pentru negocieri. Însă, după cum vă spuneam, există persoane care se opun și există și alte tradiții în domeniu despre, de care trebuie să ținem cont. Doamna Infeld vorbea despre acordurile internaționale. Sperăm ca această chestiune să fie rezolvată cât mai repede cu putință, dacă se poate, până la sfârșitul anului. Problema care apare în cadrul anumitor acorduri este că nu există o rutină stabilită, nu suntem obișnuiți cu aceste lucruri. Deci încercăm să tatonăm terenul, iar obiectivul nostru este să ajungem la un acord până la sfârșitul anului. În sfârșit, un răspuns pentru doamna Macovei și vreau să vă mulțumesc pentru întrebarea pe care mi-ați pus-o. Este adevărat că sunteți singura care ați luat legătura direct cu mine după ultima intervenție pe care am avut-o aici în Comisie Parlamentară și vă mulțumesc pentru aceasta, pentru că este foarte important să lucrăm împreună pe chestiunile legate de corupție. Cerem Comisiei să coopereze cu Greco tocmai pentru că dorim să evităm tot felul de sisteme în paralel și care nu utilizează bine resursele sau chiar le utilizează în sens uh, contrar. Aceasta n-ar fi decât o risipă de resurse și de energie. Deci dorim ca Greco să fie aplicat și dorim ca pe viitor să fim atenți la ce se va întâmpla. Pentru că chestiunile legate de corupție sunt fundamentale pentru noi și vor fi pe viitor. Dacă nu reușim să controlăm corupția, să scădem acest fenomen, atunci cetățenii nu vor mai avea încredere în autoritățile naționale, un lucru care ar reprezenta un adevărat dezastru. Mulțumesc. Doamna Simbal. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte, bevor ich auf das Stockholm-Programm zu sprechen... Doamna Zipler are cuvântul. Mulțumesc, doamna Președinte, înainte de a vorbi despre programul de la Stockholm, aș vrea să vorbesc despre SWIFT. Nu am prea multe speranțe, pentru că de când sunt eu deputată în acest parlament, am observat că o mulțime de colegi deputați au pus întrebări precise și nu au primit răspunsurile la care se așteptau, dar poate merită să pun din nou o întrebare, astfel încât să sperăm că uh, vom avea o influență asupra discuțiilor din următoarele săptămâni. Doamnă Ask, ați spus că avem o protecție mai bună a datelor, mai bună față de ce dată? De anul 2001, când Statele Unite au avut acces la date europene fără măcar să ne avertizeze, nu cred că se poate vorbi despre o mare realizare. Mai bine decât în timpul verii când au început discuțiile? Personal, cred că nu avem suficient, o suficientă protecție a datelor și că e vorba despre statul de drept, despre protecția drepturilor civile, peste tot avem lipsuri. Și dumneavoastră vorbiți despre lacune, despre lipsuri, dar despre ce lacune vorbiți dumneavoastră? Deocamdată nu avem nicio dovadă potrivit căreia acest schimb de informații va întări securitatea cetățenilor europeni. Și până în prezent nu avem nicio dovadă că aceste date vor fi protejate așa cum se cuvine. Înainte de semnarea acordului de pe 30 noiembrie s-au făcut mai multe declarații publice și nu numai în Germania. În aceste declarații se spunea că SWIFT va fi de mare ajutor, însă acum se minimizează importanța acestui acord. Eu am impresia că, de fapt, nu s-a obținut o îmbunătățire a securității și că atitudinea față de date nu este cea uh, care ar trebui să fie. Lucrurile nu sunt încă foarte clare în relațiile cu Statele Unite. În ultimele șase luni, de când tot vorbim despre SWIFT, nu am abordat punctele uh, primordiale. Am fi avut tot timpul să o facem. Eu personal, repet, nu cred că obținem mai multă securitate. Și trebuie să punem sub semnul întrebării felul în care abordăm lucrurile în această instituție. După șase luni petrecute în acest Parlament, eu nu sunt chiar convinsă că putem să avem încredere în celelalte instituții atunci când se vorbește despre acea cooperare instituțională. Eu am văzut multe lacune. Și acum vorbim despre programul de la Stockholm, despre lupta împotriva traficului, împotriva exploatării copiilor. Sunt atât de multe lucruri de făcut. Și noi tot cerem noi comunicări comisiei, dar sper că președinția este conștientă de faptul că Parlamentul va urmări foarte îndeaproape implementarea acestui program. În ultimul timp, am avut tendința să uităm că în timpul războiului împotriva terorismului călcăm în picioare drepturile omului și acest lucru este valabil și pentru Europa. Președinta, am să-i rog pe următorii colegi care vor pune întrebări să fie succinți, pentru că doamna Ask trebuie să ajungă la orele 16 la Comisia Juri. Deci vă rog să fiți succinți. Domnul Bronz. Mulțumesc. Nu știu dacă sunteți pregătită să-mi răspundeți la întrebarea pe care o voi pune. Am încercat deja săptămâna trecută, dar nu am reușit. Programul de la Stockholm pune în faza pe Carta Drepturilor Fundamentale și unele țări au ales această clauză de opt-out. Aș vrea să știu, va rămâne această clauză valabilă odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și sper din suflet să fie așa, pentru că acest tratat pune sub um, amenință drepturile fundamentale din Regatul Unit. Apoi vorbiți despre uh, legislație comună împotri, pentru a lupta împotriva criminalității. Ori știți că legislația din Regatul Unit, din țara Galilor, din Scoția, este diferită de um, cea din alte țări de pe continentul european și vreau să știu ce se va schimba odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Eu... Domnul Tavares. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vorbesc despre SWIFT. Cei care sunt pentru acest acord semnat cu Statele Unite ale Americii arată totuși că există anumite puncte care sunt uh, minusuri. De exemplu, durata uh, foarte limitată de valabilitate, de numai 9 luni. Apoi, faptul că nu ne dă cu adevărat mijloacele necesare pentru a lupta împotriva terorismului. Uh, Trebuie să știm exact despre ce vorbim când vorbim despre SWIFT. Săptămâna trecută am aflat că după ce acest acord temporar va expira, deci după cele 9 luni de zile, și că după ce datele au fost uh, păstrate timp de 5 ani, ar putea să mai fie stocate și pe o perioadă mult mai lungă. O surpriză că scutam aceste confirmații confirmações e talvez cu... Trebuie totuși să fim mult mai prudenți în momentul în care facem astfel de declarații și modul în care ne, uh, Parlamentul conlucrează pentru, uh, cu Consiliul pentru a putea lua astfel de decizii. Parlamentul European ar fi putut să se opună unor astfel de măsuri care, în final, reprezintă adevărate dezavantaje pentru acest acord SWIFT. Deci, nu este foarte clar dacă e vorba doar de un acord provizoriu și, în plus de aceasta, vom avea ulterior un acord definitiv care va fi negociat pe baza unor astfel de practici, practici încă neclare care, care au fost utilizate pentru primul acord. Apoi s-a vorbit de asemenea despre modul în care se colectează datele și uh, s-a spus că uh, colectarea acestor date este deosebit de importantă pentru lupta împotriva terorismului. Dar, în final, constatăm că acest raport este unul confidențial și nu am reușit să-l analizăm pentru că am avut acces la el. Iar în final, nu putem să avem încredere oarbă uh, în lucrările Consiliului. Nu putem spune pur și simplu, da, se colectează date și această colectare a datelor uh, este un element important pentru a lupta împotriva terorismului. Noi, deocamdată, nu avem nicio probă științifică sau empirică că așa ar fi lucrurile. Deci, s-a spus că acestea ar fi punctele forte ale acordului SWIFT, dar ne dăm seama după analiză că de fapt sunt două lipsuri. Nu putem avea încredere în modul în care s-a negociat acest acord. Insist încă o dată, acordul a fost negociat fără ca noi, uh, aleșii uh, cetățenilor, să fim consultați. Mulțumesc. Voi răspunde la întrebări foarte pe scurt, spune doamna Ask. Da, comisia juri va trebui să mă aștepte puțin. Voi explica faptul că am fost în întârziere pentru că a trebuit să răspund doamnelor și domnilor deputați. În ceea ce privește SWIFT, cred că trebuie să ne punem mai întâi întrebarea următoare. Trebuie, da sau nu, să punem capăt finanțării terorismului internațional? Din punctul meu de vedere, răspunsul este evident. Nu putem nu se poate organiza un atentat dacă acesta nu este finanțat. Dar se pare că există un sistem care permite fondurilor să fie transferate de la un cont bancar la un altul. Și toți cei care au un card de credit știu foarte bine cum stau lucrurile. Dacă un terorist cumpără diamante în Damas cu uh, datele cardului dumneavoastră bancar, e bine, banii vor fi Uh, transferați din contul de la Bruxelles. De aceea este foarte important să avem un program informatic care să poată semnala acest gen de transfer. Este foarte important pentru noi să încercăm să luptăm împotriva unor astfel de transferuri bancare. E nevoie de o reacție. Trebuie să evităm orice uh, formă de finanțare a terorismului. Bineînțeles, aici e vorba de un acord temporar, provizoriu. Am fost foarte vigilenți în ceea ce privește acest acord. Am fost Uh, foarte atenți asupra modului, asupra tipului de date care puteau fi transferate. Da, am putea spune retoric, da, nu e un acord care durează doar 9 luni, ci durează de fapt 5 ani. Dar durata de validitate a acordului, așa cum a fost el încheiat, e de 9 luni de zile. Datele sunt stocate ulterior încă 5 ani de zile. Dar sunt chestiuni retorice. Când vine vorba de SWIFT, trebuie să știm foarte bine că încercăm să evităm orice formă de finanțare a terorismului, pentru că unii își doresc, într-adevăr, să financeze anumite evenimente, atentate oribile, și asta prin, cu banii contribuabililor noștri. De aceea noi conlucrăm cu americanii și încercăm să găsim o modalitate juridică care să ne permită să transmitem informații dinspre Europa către Statele Unite. Iar eu sunt de părere că această chestiune a protecției datelor este una importantă, mai ales în cazul SWIFT. Și dacă există un lucru asupra căruia am insistat necontenit, tocmai acesta este să încercăm să luptăm împotriva terorismului, dar respectând în același timp și drepturile individuale. Și asta e vorba, aici e vorba de răspundere la nivel internațional. Bineînțeles, acordul va fi prezentat Parlamentului. Întotdeauna asta a fost intenția noastră. Eu respect pe deplin Parlamentul European. Însă trebuie să recunoaștem faptul că am fost oarecum presați de calendar și cred că până la urmă am reușit să ne îndeplinim misiunea. Apoi, în ceea ce privește Cartea Drepturilor Fundamentale, dacă aceasta se va aplica Marii Britanii și celorlalte țări care au o clauză de opt-out cred că vom putea, fără niciun fel de probleme, să păstrăm sistemul juridic așa cum este el, să-l păstrăm și pe viitor. În ceea ce privește Marea Britanie, există, bineînțeles, anumite aspecte, anumite chestiuni care nu au fost transferate în prerogativele Uniunii Europene. Este evident acest lucru. Și cred că e foarte important ca la nivel european să se țină mai mult seama de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care a fost ratificată de foarte multe state membre. Și de aceea nu înțeleg de ce există toate aceste discuții juridice care ne împiedică să avansăm. Știu că subiectul este complex, complicat, dar eu vreau ca drepturile și libertățile fundamentale să fie respectate și asta chiar și în cadrul cooperării noastre la nivel european. Cred că am răspuns astfel la toate întrebările care mi-au fost adresate. Nu sunt sigură că aceste răspunsuri au fost pe gustul tuturor, dar am venit ca să răspund la întrebări. Mulțumesc! Rău, nu vă pot da cuvântul, pentru că mai sunt și alți colegi care au cerut să ia cuvântul și vă lua cuvântul ulterior. Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru deschiderea de care ați dat dovadă și vă urăm mult succes în continuare. Știu că sunteți grăbită doamna ministru. Mulțumesc tuturor și aș dori, dacă îmi permiteți, să vă urez sărbători fericite și un Crăciun fericit, pentru că ne aflăm deja în luna decembrie. Vă urez să aveți în continuare discuții și dezbateri fructuoase în sânul Parlamentului. Mulțumesc! Dragi colegi, acum continuăm cu evaluarea politicii președinției suedeze, acum în domeniul migrației. Ministrul suedez pentru migrație și politică de azil, domnul Bilstrom, a venit. Vă mulțumim frumos pentru prezență și pentru disponibilitate. Și acum vom asculta cu atenție ce aveți să ne spuneți despre ce s-a întâmplat în ultimele luni. În ce privește migrația și politica de azil, aveți cuvântul, domnule ministru. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, este pentru mine o plăcere să fiu prezentă astăzi aici. Deja am avut ocazia să mă întâlnesc cu mulți dintre dumneavoastră săptămâna trecută la Strasbourg, pentru că am discutat despre programul de la Stockholm și mă bucur să pot din nou să discut cu dumneavoastră astăzi aici. Multe lucruri au avut loc în timpul toamnei, mai ales la nivelul instituțional, instituțional deoarece, așa cum știți, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Astfel, acum putem să ne concentrăm pe chestiunile de fond. Am discutat cu domnul președinte Lopez Aguilar îndeosebi despre tot ceea ce s-a făcut uh, um, după adoptarea moțiunii de rezoluție despre programul de la Stockholm. Tratatul de la Lisabona aduce schimbări majore în domeniul libertății, securității și al justiției, mai ales faptul că rolul Parlamentului European uh, în cadrul procesului legislativ va fi întărit. Ceea ce înseamnă că uh, se vor face mai multe modificări din punct de vedere instituțional, modificări care deja au demarat în timpul președinției noastre. Să ne gândim mai întâi la chestiunea care a reprezentat o prioritate pentru președinția noastră, și anume cea a eliberării regimului de vize pentru cetățenii din trei țări din Balcanii Occidentali, Muntenegru, Serbia și fosta Republică Iugoslavă Macedonia era important să prevedem o scutire de vize pentru persoanele care dispun de un pașaport biometric. Acest lucru va fi un cadou de Crăciun uh, dat cu câteva zile înainte, pentru că aceste persoane vor putea acum să sărbătorească Crăciunul împreună cu prietenii sau rudele lor din um, Uniunea Europeană. Nu trebuie să dăm uitării și celelalte două țări care au făcut progrese în acest domeniu și am discutat în acest sens în, în mod intensiv cu Parlamentul European și Consiliul. Mă refer aici la Albania și la Bosnia și Herțegovina, care sperăm vor putea și ele să beneficieze de această scutire de vize în curând. Acum, Câteva cuvinte despre programul de la Stockholm, ce va constitui punctul de plecare al muncii noastre în următorii cinci ani. Și vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că a fost foarte activ în acest domeniu și vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru dezbaterea constructivă pe care am avut-o la Strasburg um, cu ocazia ultimei sesiuni. Cu ocazia Consiliului JAI de pe 30 noiembrie 1 decembrie s-a ajuns la un consens printre statele membre și Consiliul European va putea să adopte programul pe 10-11 decembrie. Am lucrat într-un mod satisfăcător pentru a gestiona foarte bine aceste chestiuni. Trebuie să punem la punct sisteme flexibile, astfel încât să putem să răspundem cerințelor din fiecare stat membru și pentru a putea atinge obiectivele din strategia de la Lisabona. Este de asemenea foarte important să întărim drepturile lucrătorilor migranți. Colaborăm și cu țările de origine și țările de tranzit în cadrul uh, abordării globale pentru uh, migrație. Avem de asemenea un parteneriat pentru mobilitate, este o parte strategică a programului nostru și vrem să uh, punem în evidență efectele pozitive ale migrării pentru dezvoltare. Dar programul de la Stockholm conține, bineînțeles, și măsuri pentru lupta împotriva imigrației ilegale și de aceea avem nevoie de o politică eficientă de retur, de întoarcere în țările de origine. Și aici Frontex are un rol important de jucat. Programul sublinează faptul că e important să ajungem la un echilibru între protejarea securității și respectul dreptului la imigrația legală în Uniunea Europeană pentru că nu trebuie ca imigrația legală să devină mai dificilă sau ca procedurile de cerere de azil politic să se lovească de mai multe obstacole toate statele membre au ajuns la un acord asupra principiului de solidaritate care trebuie consolidat. Solidaritate între statele membre, dar și între Uniunea Europeană și uh, statele terțe. Considerăm că avem nevoie de soluții pe scară largă și cu un caracter durabil în domeniul migrației. Avem nevoie de un mecanism de solidaritate pentru a ajuta acele țări uh, care se confruntă cu un flux migratoriu de mare amploare. Acestea, din urmă, trebuie susținute pentru ca ele să-și mărească capacitățile de uh, primire. E vorba despre măsuri concrete care vor avea un adevărat impact și care urmează să fie implementate. Programul de la Stockholm confirmă faptul că obiectivul final este crearea unui sistem comun european de azil până în anul 2012. Este un obiectiv care rămâne important pentru noi toți. Trebuie ca cererile de azil, ca imigranții care sunt candidați pentru azil să fie primiți la fel peste tot, iar cererile lor să fie tratate în mod echitabil și în aceleași circumstanțe în oricare stat membru există și o dimensiune externă a acestei politici, care a reținut toată atenția noastră. De asemenea, nu uităm și aspectul chestiunii restabilirii refugiaților în țări terțe sau în țările lor de origine. Avem nevoie de relații externe bune dacă vrem să facem progrese. Un element cheie al programului de la Stockholm va fi adoptat de către Consiliul de la sfârșitul acestei săptămâni. Ne dorim să adoptăm un program care să fie susținut atât de Parlament cât și de Consiliul și credem că am a, reușit să facem acest lucru. Comisia ne va prezenta un plan de acțiune pentru implementarea programului de la Stockholm la începutul anului viitor. Doamnelor și domnilor deputați, e important să confirmăm importanța acestui program. Și de aceea avem nevoie de acest sistem uh, comun la nivel european pentru azil până în anul 2012. Noi am făcut tot ce ne stătea în putință pentru ca să punem jaloanele în vederea atingerea acestui obiectiv. Cooperarea între instituții este de asemenea primordială, mai ales pentru a crea un birou european de sprijin pentru chestiuni de azil și sperăm că acest uh, birou va fi uh, deschis cât mai repede cu putință. Iar faptul că am putut să ajungem la un acord uh, în această privință demonstrează că putem să lucrăm în mod eficient dacă toate instituțiile Uh, dau dovadă de spirit de cooperare. Acest birou de sprijin ne va uh, da ocazia să facilităm cooperarea și între statele membre. Este un element de-a dreptul fundamental dacă ne dorim ca acest sistem european de azil comun să funcționeze. Acest birou va fi uh, deschis în uh, Valeta, deci în Malta și am lucrat în mod intensiv pentru a pune în aplicare diverse alte programe la nivel comunitar, mai ales programe de finanțare. De exemplu, am simplificat uh, uh, procedura pentru Fondul European de Refugiați. Așteptăm și punctul de vedere al Parlamentului European. Uh, sperăm să-l primim în cel mai scurt timp ca să putem să lucrăm pe teren încă de uh, la anul. Acum, de, spre celelalte propuneri pe care le-am făcut în cadrul programului Azil. Dacă îmi permite, aș, aș vrea să spun câteva cuvinte. În primul rând că s-au făcut nenumărate progrese, dar, așa cum știți, uh, sunt domenii complexe, interdependente și e nevoie de mai multe negocieri la nivel politic. Însă, munca noastră ar trebui să faciliteze prezentarea tuturor uh, comunicărilor necesară de către comisie și sperăm că acest sistem comun de azil să poată să fie adoptat uh, într-un uh, răstimp um, nu prea îndelungat. Consiliul European a adoptat concluzii și despre situația din Marea Mediterană și a cerut Comisiei și statelor membre să ia măsuri pe termen scurt și mă bucur de faptul că am putut deja să luăm acțiuni ferme în mai multe domenii, lucru care a fost constatat și de Consiliul European în luna octombrie. De exemplu, au existat acorduri între Parlament, Consiliu și Comisie pentru a deschide un birou de sprijin. Am lansat un proiect pilot în Malta și mai multe state care sunt uh, state riverane ale Mării Mediterane au declarat că erau gata să se angajeze. Am lucrat și cu țările de origine și cu țările de tranzit în acest sens, am fost în Turcia împreună cu vicepreședintele Comisiei, domnul Baro. Ne dorim să avem un dialog pe teme de migrație cu Turcia. Este un lucru esențial pentru noi pentru a face progrese concrete. Ne mai rămân multe uh, provocări. Mai avem încă multe ambiții. De exemplu, uh, Trebuie să avem măsuri care să ne permită să răspundem așteptărilor celor care fug din țara lor de origine pentru că sunt disperați, pentru că se simt amenințați. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru felul în care a cooperat cu noi. Vă mulțumesc pentru mm, spiritul constructiv al discuțiilor noastre și cred că fără ajutorul dumneavoastră nu am fi putut ajunge la o concretizare a mai multor inițiative precum Biroul de Sprijin pentru Azil sau scutirea de vize pentru mm, cetățenii din Balcanii Occidentali sau pentru programul de la Stockholm. Vă mulțumesc foarte mult și acum vă aștept întrebările. Mulțumesc foarte mult, domnule Bilson, pentru această prezentare, în special uh, în ceea ce privește Balcanii Occidentali și liberalizarea vizelor acolo. Aș propune următoarele, să avem trei runde de întrebări și răspunsuri, pentru că foarte mulți colegi s-au înscris deja pe listă pentru a vă pune întrebări. primii trei colegi care vor lua cuvântul. Începem cu domnul Busutil. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru. Aș vrea, în primul rând, să exprim admirația mea pentru că fata dumneavoastră a participat la Consiliul Ministrilor săptămâna trecută. Cred că este un exemplu foarte bun de a petrece timp cu familia, timp de calitate deosebită, deși poate că aceasta n-ar fi fost cea mai bună idee pe care aș fi avut-o eu, dar oricum pot să vă spun că vă admir. Felicitări! În ceea ce privește conținutul prezentării dumneavoastră, aș vrea să vă felicit în special pentru poziția pe care o aveți în ceea ce privește biroul de susținere a celor de azil europene. O idee foarte bună pentru care doresc să vă felicit, după cum v-am spus. După cum știți, domnule ministru, pachetul referitor la azil consistă în mai multe propuneri legislative. Președinția poate că a ales cea mai uh, ușoară propunere, ca să zic așa, din acest pachet pentru a putea ajunge la un acord. Așa că întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce se întâmplă cu celelalte propuneri legislative din acest pachet pentru azil. Cum credeți că vom proceda de acum încolo? Pentru că impresia pe care o am eu este că pachetul acesta este prea mare, prea complicat, prea uh, dificil pentru a ajunge la un acord în curând. Aceasta în ceea ce privește azilul și acum să trec foarte rapid la două alte puncte. Ați menționat chestiunea solidarității și lansarea unui pilot, unui uh, proiect pilot pentru uh, reașezare internă în programul comun european. Și în ceea ce privește proiectul pilot și proiectul de reașezare internă, cred că există șase sau șapte state membre din 27 care și-au exprimat interesul de a participa în acest proiect. Considerați că acest număr este suficient sau nu? Un ultim punct, referitor la cooperarea cu țările terțe. Ați spus că ați avut vizite foarte interesante în Turcia și, din câte am înțeles eu, domnule ministru, a trebuit să mergeți și în Libia. Vreau să vă întreb care este rezultatul vizitei dumneavoastră, încercării dumneavoastră de a vizita Libia și cum vedeți cooperarea cu această țară în problema imigrației? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gaț! Mulțumesc! În primul rând aș vrea să felicit președinția suedeză. A fost o perioadă foarte intensă și așa se va întâmpla și în următoarele săptămâni, probabil. Vreau să menționez aici liberalizarea vizelor pentru cele trei țări din Balcani, o decizie foarte importantă pentru noi și sperăm, așa cum a spus și dumneavoastră, ca și Bosnia-Herzegovina și Albania să primească în curând același regim. Vreau să menționez și câteva aspecte din pachetul referitor la azil. Unul este acela al solidarității. Și în ceea ce privește re așezarea, relocalizarea persoanelor. Vedem că există o diferență foarte mare între instituțiile europene și părerea statelor membre. Aș dori să ne spuneți mai mult din experiența dumneavoastră, să vedem cum puteți uh, face ca cele două păreri să fie mai convergente și care au fost rezultatele dumneavoastră în coordonarea eforturilor de relocalizare până acum. Ați menționat și procedura unică pentru azil. Am văzut că diferențele în ceea ce privește abordarea autorităților sunt foarte mari dacă analizăm practicile naționale. Ce credeți că se va întâmpla pe viitor cu aceste practici? Care este previziunea dumneavoastră de viitor? O a treia întrebare, în legătură cu resortisanții din țările terțe care doresc să obțină protecție internațională. În majoritatea cazului e vorba de persoane care traversează frontiera în mod ilegal. Cum putem oferi o șansă de azil acestor persoane, având în vedere că ei sunt considerați imigranți ilegali? Aceasta este întrebarea la care trebuie să găsim într-un fel sau altul un răspuns. Mulțumesc. Domnul, doamna Galer, Mulțumesc. În ceea ce privește programul de la Stockholm, cred că s-au luat decizii foarte bune și comunicarea Comisiei cred că a mers în sensul cel bun. Este important că avem acum un capitol pentru dezvoltare și migrație și acesta este un pas important înainte pentru cooperarea pentru dezvoltare, domeniul în care și-au luat angajamentul Uniunea Europeană. Însă există și critici. De exemplu, referitor la Frontex și procesul de readmisie. Există uh, negocieri la ora actuală cu Turcia și Libia și mi se pare că nu există destulă transparență în legătură cu aceste negocieri. Vreau să vă întreb care sunt discuțiile dumneavoastră cu Libia, pentru că Parlamentul a dorit să știe mai multe și are dreptul de a ști ce se întâmplă în aceste negocieri și ce face Frontex în aceste operațiuni, care ar fi rolul Frontex, informații pe care nu le avem în acest moment și care nu sunt menționate până acum în programul de la Stockholm. Și în același domeniu, președinția suedeză vorbește de cooperarea cu țările terțe pentru procesul de readmisie sau că Frontexul ar trebui să coopereze cu aceste țări. Întotdeauna e vorba de o returnare eficientă a acestor imigranți ilegali, însă este vorba și de respectarea și aplicarea drepturilor omului în aceste țări. Nu e vorba doar de eficiență, trebuie să ne asigurăm în același timp că imigranții, atunci când sunt repatriați, se îndeplinesc anumite standarde în ceea ce privește drepturile omului. Și dacă avem acorduri de readmisie, trebuie să se aplice și aceste standarde și cred că Uniunea Europeană ar putea să ajute țările terțe în acest sens. În sfârșit, încă două întrebări. În programul de la Stockholm vorbiți de o abordare comună pentru țările ter ter terțe care nu cooperează în programul de readmisie. Ce înseamnă aceasta mai precis pentru dumneavoastră? Care ar fi abordarea comună pe care o doriți? În special atunci când vorbim, de exemplu, cu Turcia. Ce înseamnă dacă nu avem readmisie, atunci nu mai avem negocieri de aderare sau ce anume? Spuneți de asemenea că Frontex ar trebui să coopereze mai mult la nivel operațional cu țările terțe. Este o decizie pe care Parlamentul a luat-o într-o rezoluție și anume că Frontexul să nu negocieze cu țările terțe pe cont propriu. Deci, ce înțelegeți dumneavoastră prin această cooperare operațională a Frontex? Mulțumesc. Domnule ministru, vă rog să răspundeți la aceste întrebări înainte de a trece mai departe. Tack så mycket för det. Eh, låt mig få börja då med herr Bosutil och... Eh, mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi răspunde mai întâi la întrebările domnului Busutil, dar înainte de toate aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră amabile cu privire la prezența fetei mele la Consiliu. Nu aș fi crezut că acest lucru ar fi atras atât de multă atenție, dar asta e. Trebuie să încep într-o zi sau alta. Uh, și trebuie ca, într-o bună zi, copiii să fie confruntați cu realitatea instituțiilor democratice. După președinția suedeză, bineînțeles, acest pachet azil va fi în continuare pe masa de discuții. Și ceea ce noi am încercat să facem este să facem în așa fel încât acest dosar să poată avansa. Dar știți, domnule Busuțil, toată lumea știe că există divergențe de opinii între statele membre, dar de asemenea și între Consiliu și Parlament. Subliniez faptul că Biroul European de Sprijin pentru Azil este deja o decizie importantă, pentru că datorită acestui birou va exista o adevărată cooperare care va fi instaurată și asta la un nivel extrem de practic. Și cred că este lucrul cel mai important care va fi concret realizat pe viitor. Acum, în ceea ce privește cealaltă întrebare pe care ați pus-o, în momentul în care v-ați referit la numărul de țări care doresc să participe la proiectul pilot în Malta. Da, ne putem pune întotdeauna întrebarea care este nivelul adecvat de participare la un astfel de proiect pilot. Eu cred că este un lucru bun ca acest proiect pilot să poată avansa, obiectivul fiind de a avea un proiect pilot. Deci de a avea diferite experiențe asupra modului în care se poate gestiona la nivel intern repartizarea diferitelor persoane care au nevoie de protecție în Uniunea Uniunea Europeană. Voi urmări îndeaproape evaluarea finală a acestui proiect pilot. Apoi, în ceea ce privește Libia, eu și domnul vicecomisar, uh, vicepreședinte al Comisiei, domnul Baro, am mers în Libia și am avut întrevederi cu reprezentanții guvernului uh, din Libia. Asta face parte din munca pe care noi o desfășurăm iar răspunsul din partea guvernului Libiei a sosit foarte târziu. De aceea am avut dificultăți pentru a-l întâlni pe ministrul uh, de resort, care în plus de aceasta era și uh, bolnav. Apoi, în ceea ce privește întrebările doamnei Gons, da, sunt de acord cu dumneavoastră, ceea ce ați spus este deosebit de important. Ați vorbit despre Albania, Bosnia, Herțegovina. Da, iată țări care trebuie și ele să organizeze reformele necesare pentru a putea beneficia de scutirile de vize. Și Consiliul se va pronunța la momentul oportun pe această temă. Am uh, lucrat foarte mult în domeniul, uh, în acest dosar al scutirilor de vize. Acum Ceea ce trebuie să facem este să obținem o, un aviz al Parlamentului pe această temă. De aceea e nevoie de un comitet strategic care să ne poată propune rezultate și valori concrete pe marginea acestui sistem. Vom încerca, deci, după punerea în, uh, instaurarea practică a acestui comitet, să evaluăm situația în ceea ce privește accesul la sistemul de azil și asta pentru resortisanți din țările terțe. Da, e adevărat, este foarte complicat. Uh, există diferite probleme care pot apărea. Însă aș dori să subliniez că în cadrul programului uh, de la Stockholm la pagina 55 și anume punctul referitor la accesul la Europa într-o lume uh, globalizată există un subcapitol intitulat Gestiunea frontierelor externe. Și am să vi-l citesc în engleză în așa fel încât să fie clar nu putem să, o, să împiedicăm accesul acelor categorii de persoane care au dreptul să ceară azil pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales persoanele din categoriile vulnerabile. După părerea mea, cred că formularea este foarte clară în ceea ce privește politica Uniunii Europene. E o declarație politică extrem de limpede. Noi spunem foarte clar uh, că sunt chestiuni asupra cărora încă mai trebuie să conlucrăm. Apoi, întrebările doamnei Keller referitoare la programul de la Stockholm. Vă mulțumesc mai întâi pentru cuvintele dumneavoastră deosebit de amabile. Nu suntem întotdeauna de acord, însă, după părerea mea, contribuțiile dumneavoastră au fost extrem de interesante în cadrul muncii noastre în pregătirea acestui program de la Stockholm. Acum este important pe termen lung să gestionăm imigrația. Nu trebuie să găsim doar soluții pe termen scurt, și asta mi se pare evident, ci și pe termen lung. Acum, în ceea ce privește acordurile și dezbaterile, discuțiile cu țările vecine, iată, o ocazie foarte bună pentru a insista. Am avut dezbateri, sau mai degrabă aș trebui să spun um, nedezbateri cu Libia. Acum, în ceea ce privește Turcia, rezult, uh, discuțiile au fost foarte diferite și am, am ajuns la concluzii concrete cu, împreună cu guvernul Turciei. Am insistat, bineînțeles, pe uh, această chestiune a drepturilor omului și am insistat asupra drepturilor cetățenilor care ar avea dreptul la protecție în Turcia. Iar în programul de la Stockholm subliniem acest lucru și anume că drepturile omului sunt deosebit de importante. Insistăm de asemenea asupra faptului că drepturile omului trebuie să fie un subiect abordat cu ocazia tuturor întâlnirilor noastre. În ceea ce privește abordarea comună, da, Frontexul joacă un rol foarte important. Iar după părerea mea, dacă ne dorim într-adevăr să muncim într-un mod uh, eficient, trebuie să o facem împreună cu Frontex. Frontex trebuie să lucreze mai mult, nu mai puțin. E nevoie de mai multă coordonare, nu mai puțină coordonare, dacă vrem să înregistrăm progrese. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Mai avem încă șase colegi care au cerut să ia cuvântul. Încă două runde doamna Wikstrom, domnul Tavares și domnul Alvaro. Doamna Wikstrom mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc Tobias Bildstrom pentru faptul că ați revenit în comisia noastră și să discutați cu noi. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit de mai multe ori în sânul comisiei noastre și de fiecare dată a fost vorba de o întâlnire deosebit de importantă. Eu, care am fost recent aleasă în Parlamentul European, pot să vă spun că este foarte agreabil să poți avea întrevederi cu reprezentanți ai președinției suedeze. Au avut loc mai multe dezbateri îndelungate referitoare la programul de la Stockholm și foarte mulți cetățeni uh, sunt deosebit de implicați pe marginea acestor subiecte, ceea ce e un lucru bun. Cred că am avansat foarte bine în ceea ce privește, spre exemplu, uh, scutirea de vize pentru Balcanii Occidentali, în ceea ce privește, spre exemplu, protecția drepturilor omului uh, pentru solicitanții de azil și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt reluate în programul de la Stockholm. Trebuie respectate anumite principii umanitare, principii fundamentale valabile în Uniunea Europeană. Însă mai există și provocări cu care ne vom confrunta, dificultăți pe care va trebui să le rezolvăm. Și mă gândesc, spre exemplu, la cei care, în mod ilegal, încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene și asta cu riscul vieții lor. Este deosebit de important să putem ajuta aceste persoane. Iar dumneavoastră ați dat dovadă de foarte multă bunăvoință în calitate de ministru. Însă, este tot atât de important să putem permite acestor persoane să poată să facă apel la diferite ambasade și asta în lumea întreagă, în așa fel încât să încerce în mod legal să intre pe teritoriul Uniunii Europene. Și aș dori să vă întreb, domnule ministru, dacă sunteți gata să faceți ceea ce a propus Amnesty Internațional și anume să încurajăm în mod generos cetățeni, pe cetățeni în așa fel încât aceștia să se adreseze consulatelor, ambasadelor. Este important ca celor, acele persoane cărora le este teamă uh, să să poată să aibă acces la anumite instrumente juridice în așa fel încât să poată intra pe teritoriul Uniunii Europene în mod legal. Și cred că doar astfel vom reuși să trecem de la cuvinte la fapte și doar astfel vom reuși într-adevăr să aplicăm toată bunăvoința exprimată în programul de la Stockholm. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră care ne-a inspirat în uh, comisia noastră parlamentară, doamna președinte. Dragi colegi, v-aș ruga să uh, încercați să fiți succinți, fără de care vom avea din nou probleme în ceea ce privește uh, timpul pe care ne mai avea la dispoziție. Are cuvântul domnul Tavares. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt destul de critic în ceea ce privește anumite aspecte ale politicii europene în materie de migrație uh, sunt de părere că trebuie să adoptăm o politică uh, justă, realistă, echitabilă și eu insist asupra faptului că trebuie deschise anumite canale legale pentru imigrație. Sper, domnule uh, ministru, că astfel vor evolua lucrurile. Președinția suedeză, bineînțeles, trebuie felicitată pentru munca depusă pentru pachetul azil, dar de asemenea și Parlamentul a contribuit foarte mult. Uh, foarte mulți colegi s-au implicat în acest dosar. Și aș dori să vă întreb în mod foarte concret, în realocarea acestor persoane, reașezarea acestor persoane la nivel intern. Uh, se spune că e o soluție durabilă și uh, o soluție foarte bună pentru anumite categorii de refugiați, cei din categoriile cele mai vulnerabile. Aici nu discutăm de probleme imposibil de rezolvat. Înaltul comisar pentru refugiați Uh, a evocat cifra de mai multe mii de refugiați cifra de 200 de mii de refugiați care ar trebui să fie uh, realocați uh, și care ar putea să meargă, spre exemplu, în Uniunea Europeană, în uh, Canada și așa mai departe. Uniunea Europeană are o tradiție în acest sens. Și raportorul Parlamentului European Uh, pentru programul acesta de realocare a subliniat acest lucru. Există foarte multe motive pentru a insista asupra unui program de reașezare, realocare, care să fie unul de calitate. Pentru că acești oameni își riscă viața în țările lor de origine și n-ar trebui să-și riște din nou viața încercând să găsească o condiții de viață decente în altă parte. Însă, ceea ce avem acum, deocamdată, nu e încă suficient. Sunt doar câțiva pași înspre o astfel de politică. Avem doar o linie bugetară care poate ajuta uh, pentru a finanța anumite țări care primesc refugiați. Nu avem încă uh, suficiente resurse anumite țări ar putea accepta uh, refugiați și condițiile de primire sunt diferite de la o țară la alta, condițiile de uh, reașezare, de repartizare a acestor persoane diferă foarte mult. De aceea, împreună cu Parlamentul și colegii mei, noi încercăm să vedem ce putem să face, ce putem face la acest nivel, în așa fel încât să oferim un program de reașezare a acestor refugiați care să fie unul de calitate. Eu am impresia că nu e vorba doar de bani, e vorba și de resurse umane, de expertiză și așa mai departe. Și ceea ce aș dori să vă întreb este ce părere aveți dumneavoastră despre instaurarea unei unități permanente uh, pe marginea acest, pe această temă, care ar putea să colecteze informații, care ar putea să aibă un schimb de informații cu uh, autorități similare din uh, statele membre și din afară? Uh, am putea eventual să avem uh, o procedură de semnal de alarmă care să poată fi activată în momentul în care există probleme uh, undeva. Uh, ceea ce avem deocamdată e o lipsă de răspuns, răspuns rapid și eficient. Cam acestea erau observații mele referitoare la acest pachet. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Alfano. Grazie, președinte. Eu volevo chiedere al Ministru Bilstrom... Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să adresez o întrebare domnului Bilstrom. O întrebare pe care am adresat-o deja la jumătatea lunii septembrie când am avut întâlnirea în comisie, însă atunci dânsul nu mi-a răspuns, așa că aș vrea să-l rog să răspundă la această întrebare concretă. Ați vorbit de egalitate de șanse pentru cei care solicită azil. Un lucru pe care îl salut. Știm însă că anumite state membre au uh, returnat, au repatriat anumite persoane în condiții de neacceptat și aceste persoane nici măcar nu au avut posibilitatea să facă o cerere de azil. Au fost pur și simplu expulzate. Și pentru că nu mi-ați răspuns prima oară la întrebare, atunci mă întreb dacă Consiliul ne poate spune mai multe în această privință. Dacă s-au luat măsuri pentru a îmbunătăți această situație. Aș vrea de asemenea să vorbesc despre imigrația clandestină, pentru că cu toții suntem de acord, trebuie să luptăm împotriva ei. Însă vreau să vă întreb dacă s-a făcut o diferență între cei care pleacă din țară pentru că acolo sunt persecutați pentru că trebuie să scape de, de războaie sau de a fi uh, probabil omorâți sau și alte cazuri similare sau celelalte categorii de imigranți ilegali. Și o ultimă întrebare. O întrebare care are legătură cu celelalte. Colegii au pus întrebări în legătură cu negocierile cu Libia și dumneavoastră spuneați că ați avut ocazia să discutați de mai multe ori aceste chestiuni principale cu Libia. În urmă cu trei săptămâni însă, funcționarii președinției suedeze ne-au dat un cu totul alt răspuns și ni s-a spus că era vorba de niște întâlniri. informale și că era vorba de pre pregătirea rapoartelor referitoare la Libia. Eu am o întrebare concretă. Care este intenția dumneavoastră față de Libia, ținând cont de faptul că Libia n-a ratificat, de exemplu, Convenția de la Geneva? Și mă întreb dacă se ține cont de faptul că la ora actuală Libia nu permite niciunui observator din partea ONU să ia legătura cu refugiații sau cu persoanele care sunt închise. Aș vrea să am niște răspunsuri, domnule ministru. Este o întrebare foarte importantă pentru mine. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, vă dau cuvântul. Tack så mycket för ordförande. Än en gång, jag skulle bara konferera här ett ögonblick. Mulțumesc. Da, vă rog să mă scuzați, am vrut să discut mai întâi cu colaboratorul meu. Într-adevăr, nu este nicio îndoială asupra faptului că migrația este un fenomen important în ochii cetățenilor noștri. De aceea, programul de la Stockholm este indispensabil. Acest program le vorbește cetățenilor despre ce se întâmplă în sânul Uniunii Europene și în afara granițelor noastre. În ce privește gestionarea imigrației ilegale, e nevoie să găsim un echilibru între, pe de o parte, un control eficient la granițe și, pe de altă parte, un control care să nu fie în detrimentul uh, respectării drepturilor omului și a drepturilor uh, candidaților la azil sau la imigrația legală. Atunci când am răspuns doamnei Keller, am menționat problemele de acces la de accedarea sistemului. Nu e ușor. Cred că restabilirea ar fi o modalitate de a rezolva mai eficient această problemă și sper că astfel îi răspund și domnului Tavares. Pentru noi este foarte important să păstrăm această tradiție care există în Suedia de foarte mult timp, tradiția cooperării cu țările de origine. De aceea vrem să continuăm să lucrăm pentru că am văzut că lucrurile pot funcționa. În ce privește un sistem comun de reinstalare pe care să îl practice toate statele membre. Deci, întrebarea era dacă toate țările ar putea să participe la un asemenea sistem sau ar putea măcar să își aducă o contribuție. Ei bine, ar trebui ca statele să fixeze niște uh, uh plafoane de uh, niște numere uh, uh, un număr maxim de persoane pe care ar putea să le primească. Avem fluxuri de până la 100.000 de, mii de persoane și trebuie să putem să ne ocupăm de toți acești oameni. În primul rând, trebuie să acordăm toată atenția celor mai vulnerabili. Și apoi trebuie să uh, dăm ocazia celor care sunt amenințați în țara lor de origine, chiar atunci când sunt săraci, să poată să uh, scape din aceste uh, locuri periculoase, din aceste regiuni în plin război. Domnule Tavares, nu vreau să intru prea mult în detalii în ce privește acest birou de uh, sprijin, de ajutor pentru azil. Vom avea ocazia să o facem în timpul negocierilor care vor avea loc între Parlament și Consiliu în timpul președinției spaniole. Dar vreau să insist asupra nevoi de cooperare, nu numai între statele membre ale Uniunii Europene, ci și între statele membre ale UE și alte țări mari, precum Canada, Statele Unite, ale Americii, Australia și așa mai departe. Cei care vor solicita protecție din partea vreunea din aceste state ar trebui să fie uh, siguri că o vor obține. Stimată doamnă, mi-ați vorbit despre rolul diferitelor instituții. Așa cum știți, Comisia trebuie să se asigure că directivele sunt respectate și aplicate, mai ales directivele cu privire la uh, uh dreptul de azil. Acum, îi răspund doamnei Alfano. Este necesar ca pentru a avea toate uh, datele problemei să vă adresați Comisiei Europene, deoarece aceasta este cea care se ocupă de toate uh, detaliile concrete ale acordurilor negociate cu țări terțe. Încă o dată, repet, trebuie să putem să identificăm acele persoane care au nevoie de protecție internațională și trebuie ca acest birou să poată să coopereze în măsura posibilului cu Frontex. Apoi, în ce privește Libia, nu am avut contacte la nivel politic cu Libia, asta însă nu le exclude și pe viitor. lucrăm într-un cadru foarte larg. De ani de zile discutăm cu Libia și chestiunile referitoare la migrație nu sunt decât uh, o mică parte din discuțiile noastre, deci cele între Uniunea Europeană și Libia. Dar în timpul președinției noastre nu am putut din, nepă- din nefericire să ajungem la un acord politic cu Libia din cauza întârzierilor înregistrate de uh, guvernul din Libia pentru a răspunde întrebărilor noastre, iar ministrul de resort, din păcate, s-a îmbolnăvit și eu nu m-am putut întâlni cu el. Ați vorbit despre răspundele noastre, ați menționat și Turcia. Trebuie să continuăm să discutăm și cu această țară astfel încât să avem un sistem mai complet și o mai bună respectare a drepturilor omului. Vă mulțumesc, domnule Bilstrom. Acum ultima rundă de întrebări. Doamna Enish Plashert acum are cuvântul, apoi domnul Bones. Vă mulțumesc, doamna președintă, și vreau să mulțumesc domnului ministru pentru introducerea sa. Câteva întrebări concrete acum un acord politic asupra programului de restabilire european. Pentru acest lucru e nevoie de un angajament din partea tuturor statelor membre, deci nu mai este pe o bază voluntară. Ce credeți dumneavoastră despre fezabilitatea acestui proiect? Apoi, domnul Busutil a vorbit despre revizuirea Eurodac, revizuirea acordului de la Dublin Recent, Comisia a introdus o revizuire a directivei dreptului la azil. Ar trebui acum să vedem care este coloana vertebrală a acestui pachet azil. Și deja am discutat cu anumite persoane de la dumneavoastră. Vorbim despre dreptul de azil sau și despre alte aspecte. Deocamdată există un fel de blocaj, din câte am, exist, din câte am înțeles. Există anumite neînțelegeri între Consiliu și Comisie, dar dacă am identifica uh, firul roșu al acestui dosar, coloana vertebrală, poate că ar fi bine să cerem Comisiei să facă o nouă propunere. Anul 2012 bate la ușă și deocamdată nimic nu se mișcă. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Domnul Bontez are cuvântul. Vă mulțumesc. Două întrebări. În atenția domnului ministru, prima întrebare. Imigrația legală. Poziția dumneavoastră este următoarea. Pentru a atinge obiectivele strategiei de la Lisabona, avem nevoie de imigranți. Dar care este raționamentul dumneavoastră? Mi-e greu să-mi imaginez cum acum că avem zeci de mii de șomeri în Europa, avem nevoie în plus de imigranți pentru piața muncii. Am auzit că ați mai spus că statele membre trebuie să dea dovadă de solidaritate unele față de altele, dar cum interpretați această solidaritate? Înseamnă oare că statele membre vor ajuta acele state care se găsesc la frontierele Uniunii pentru a-și supraveghea mai bine uh, uh, respectiva frontieră și pentru a nu permite trecerea imigranților ilegali, acest număr maxim de imigranți uh, va fi valabil și pentru aceste state frontaliere? Vă rog să-mi spuneți ce înțelegeți prin solidaritate și vreau să știu dacă numărul uh, imigranților va crește. Vă mulțumesc! Domnul Bilstrom a spus că o imigrație bine gestionată ar fi în beneficiul tuturor. Mă întreb care ar fi răspunsul pe care l-ar da șomerii din statele membre atunci când uh, văd că sosesc noi imigranți sau când văd că candidații la azil politic primesc locuințe. Vorbim despre bunăvoință și generozitate, dar generozitatea se bazează pe sacrificii, sacrificiul donatorului, dar sacrificiile pentru imigranți nu vor fi făcute de președinția suedeză sau de uh, deputații europeni. Noi suntem bine mersi. Sacrificiile vor fi făcute de cei mai sărași, de cei mai vulnerabili dintre cetățenii statelor membre. Imigranția, imigrația nu este nici pentru beneficiul Uh, statelor de origine. Eu cunosc uh, um, medici și asistente medicale foarte bine pregătiți, chiar în statul meu natal, dar din păcate ei au fost formați pe cheltuiala statelor de origine, care au cu atât mai mult nevoie de um, acest ajutor medical, mai mult decât noi în țările bocate. Acum că vorbim despre candidații la azil, din punctul meu de vedere, de îndată, uh, ce intră într-o țară sigură, ei nu mai sunt candidați la azil, ci imigranți economici. Eu am toată simpatia pentru cei care trăiesc în condiții dificile peste lume, dar Europa nu poate să-i primească pe toți, pentru că Europa ar fi ca un pahar care dă pe din afară. Doamna Gal, domnule ministru, puteți să răspundeți la ultimele întrebări. Mulțumesc, doamna președinte. Am să, întreb, am să încep cu întrebarea doamnei Henis Pleskert în ceea ce privește relocalizarea. Am să fiu foarte sucint pentru că este vorba de o problemă pe care o va prelua președinția spaniolă, așa că vor continua discuțiile între Consiliu și Parlament și mă gândesc aici în special la problema finanțării. Deci voi fi foarte succint. Domnul Bontes Cred că ne e foarte greu să ne punem de acord asupra imigrației economice. Săptămâna trecută la Strasburg n-am ajuns la un acord și nici acum nu reușesc să văd legătura între imigrație și uh, rata șomajului. Sunt chestiuni complet diferite și Uniunea Europeană va avea nevoie de imigranți dacă dorim să atingem obiectivele fixate la Lisabona, și anume o uniune și o economie competitivă. În ceea ce privește prima întrebare a dumneavoastră, programul de la Stockholm se referă la imigrația ilegală, iar noi, în schimb, insistăm asupra imigrației legale. Acest lucru este important pentru președinția suedeză, dar și pentru întreaga Uniune. Ați vorbit de asemenea de responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește solidaritatea. De altfel, astăzi am spus ce aveam de spus în legătură cu această solidaritate. Am vorbit despre un sistem de reașezare, care este foarte important. De altfel, țările de jos au implementat un astfel de sistem cu foarte mare reușită, însă pentru mine trebuie să ajungem la un echilibru pe de o parte e vorba de controlul frontierelor și pentru aceasta e nevoie de cooperare solidară, însă pe de altă parte trebuie să ajutăm celelalte țări, în special acele țări unde există refugiați în interiorul acestor țări, deși nu e vorba de state membre ale Uniunii și e important ca Uniunea să lucreze și la acest nivel și aș vrea să vă reamintesc răspunsul pe care tocmai l-am dat domnului Busutil. Proiectul pe care îl avem în Malta este fundamental în acest sens. Domnul Bontes vorbea despre semnificația imigrației pentru Uniunea noastră. E adevărat că foarte mulți imigranți în Uniunea Europeană se află deja aici și avem probleme foarte mari legate de acești imigranți, probleme demografice, probleme de locuri de muncă și trebuie să spunem că în acest program de la Stockholm spunem cum ar trebui să fie organizată imigrația pe viitor, imigrație care va lucra în Uniunea Europeană, pentru că avem nevoie de un sistem potrivit ținând cont de nevoile fiecărui stat membru. Ați vorbit, de exemplu, de cazul infirmierelor. E adevărat că există, de exemplu, în nordul Suediei, spitale care nu s-ar descurca dacă n-ar exista aceste persoane care vin din țările terțe, pentru că toate infirmierele suedeze au plecat să lucreze în sudul Suediei. Acolo au salarii mai bune sau au alte motive pentru care au făcut acest lucru. Cred că ar trebui să nu aplicăm aici o teorie a colonialismului aplicat de andoasele, așa anume să ne îndreptăm privirea către alte regiuni ale lumii pentru a trimite acolo familii care trăiesc în țara lor de origine. Pentru mine aceasta este o, o nouă tendință de colonialism și președinția suedeză nu este de acord cu o astfel de filozofie și de altfel nu propunem acest lucru prin programul de la Stockholm. Din potrivă, noi insistăm asupra efectelor pozitive pe care le-ar putea avea o imigrație legală bine gestionată. Efecte pozitive atât pentru țările de origine, cât și pentru țările de tranzit și cele de primire. Și, din punct de vedere strategic, acest lucru este fundamental. Mulțumesc, domnule Bilstrom, vă mulțumesc că ați venit la această întâlnire și că așteptați și răspundeți la întrebările noastre. Vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră în aceste luni și felicitări pentru rezultatele obținute până acum. Vă doresc în continuare numai bine și noroc pe viitor. în special în acest domeniu. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și vreau să mulțumesc Comisiei Libe pentru cooperarea strânsă pe care am avut-o. Vă doresc uh, sărbători de Crăciun fericite. Mulțumesc! Dear colleagues, we continue now with uh, uh, foarte bine, haideți să continuăm acum cu votul. Însă, înainte de a trece la vot, trebuie să adoptăm procesul verbal al ultimei noastre ședințe. Dacă nu sunt obiecții, atunci considerăm ca fiind adoptate procesele verbale ale ședințelor din 16 iulie, 22 iulie,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 măsuri restrictive împotriva Zimbabwe și măsuri restrictive îndreptate împotriva unor persoane fizice și juridice, entități și organisme ca urmare a situației din Somalia. Însă, înainte de a trece la votul acestei rezoluții, aș dori să dau cuvântul reprezentantului Serviciului Juridic al Parlamentului, domnul Kieran Bradley. Președintele, în uh, numele raportorilor, a trimis o scrisoare atât Serviciului Juridic Uh, din partea Comisiei, cât și din partea Parlamentului, întrebând printre altele, care este temeiul legal pentru cele trei dosare, având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona. Și această discuție referitoare la temeiul legal am avut-o de, deja în întâlnirea noastră de 3 decembrie și acum voi da cuvântul domnului Bradley pentru a dezvolta aceste elemente. Domnul Bradley are cuvântul. Um, Madam Chairperson, Mulțumesc, doamna președinte. Acum câțiva ani de zile erau emisiunile la televizor în Marea Britanie intitulată Life on Mars. Și în 2006 era vorba de uh, un polițist Uh, la momentul respectiv când îi se spunea că vor exista într-o bună zi telefoanele mobile, îi se părea pur și simplu incredibil. Și ceea ce propunem noi acum, doamna președinte, e ca și cum ne-am uitat la această emisiune Life on Mars. Propunem oarecum elemente familia, familiare pe care le-am putea înțelege, dar care pot părea uh, anacronice. Comisia consideră, se pare, că aceste propuneri pot fi uh, adoptate în uh, baza articolului 215 aliniatul 2 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. După cum știți, acest lucru cere doar o informare, o simplă informare a Parlamentului, care este un pas înapoi în ceea ce uh, comparativ cu procedura de consultare. Și există trei motive din punctul nostru de vedere în virtutea cărora nu putem accepta această, uh, acest temei legal Acestea se referă la condițiile în care se utilizează acest articol, identitatea sau uh, conținutul acestor trei măsuri, acestor trei rapoarte și conținutul acestor măsuri. În mai întâi, măsurile pot fi, se pot baza pe articolul 215 dacă decizia este luată în, baza uh, articolului 2, capitolului 2. Deci e nevoie de o decizie din partea Consiliului înainte de a putea utiliza acest articol 215. Însă nu a existat nicio astfel de decizie care să fi fost adoptată referitor la aceste decizii. Deci, răspunsul nostru este că nu se îndeplinesc criteriile necesare. În cazul propunerii referitoare la Zimbabwe, există o poziție comună sub titlul 5 al uh, Tratatului de la Lisabona, dar nu este același lucru, după părerea noastră, ca și capitolul 2. Este un instrument legal diferit, cu efecte, consecințe diferite a fost uh, adoptat și va fi implementat prin măsuri diferite în momentul în care a intrat, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și are obiective diferite. Deci cadrul juridic e diferit, atât în ceea ce privește PESC, cât și în ceea ce privește Uniunea Europeană în general. Iar după părerea noastră, doamna președinte, este imposibil să uh, punem în concurență capitolul 2 și uh, articolul din tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește uh, cea de-a treia uh, măsură, nu ne putem baza pe articolul 215, pentru că Consiliul ar putea uh, acționa doar pe baza unei propuneri comune făcute de Parlament și de către Comisie. Ori propunerile actuale au fost propuse doar de către Comisie. Și după părerea noastră, din punct de vedere procedural, ar fi deci incorrect. Cel de-al treilea motiv pentru care aceste uh, documente nu pot fi uh, adoptate pe baza articolului 215 se referă la conținut. Uh, conținutul atât ceea ce figurează în text cât și ceea ce nu figurează în text. Dacă ne uităm la aliniatul 3 al articolului 215, e vorba de măsuri restrictive care au nevoie de măsuri prealabile de salvgardare Însă acest lucru, după cum știți, a suscitat foarte multe probleme în trecut. Cele trei propuneri, din cele trei propuneri, doar cea referitoare la Al-Qaeda uh, conține astfel de prevederi, ceea ce, după părerea noastră, încă nu este conform cu articolul 215. Pe de altă parte, în ceea ce privește propunerea referitoare la Al-Qaeda și Somalia, acestea conțin referiri la comitologia. Și după părerea noastră, acest lucru nu mai este posibil. Nu ne mai putem referi la astfel de decizii luate prin comitologie, ci trebuie să ne referim la articolul 2 al uh, Tratatului Comunității Europene. Și plecând de la aceste idei, doamna președinte, noi vedem că niciuna dintre propuneri, așa cum au fost redactate, nu poate fi adoptată pe baza tratat, uh, articolului 215. Ce vă propunem să considerați articolul 75 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene în ceea ce privește conținutul măsurilor, se spune că Parlamentul și Consiliul împreună trebuie să adopte un cadru pentru măsuri administrative restrictive, cum ar fi, spre exemplu, înghețarea unor bunuri a unor indivizi, persoane sau organizații. Doamna președinte, am încercat să vedem care ar fi un astfel de cadru. Însă e vorba aici de o nouă tehnică, o nouă modalitate. Dacă ne referim la măsurile în sine și modul în care se identifică aceste organisme, organizații, persoane a căror bunuri pot fi înghețate, atunci e vorba de reguli de bază și ne-am putea referi la o definiție a unor, definirea unor astfel de fonduri, înghețare de fonduri și așa mai departe. Ar trebui să vedem care este scopul a, uh, acestei înghețări a bunurilor pentru a putea împiedica orice fel de activități ilegale Uh, pe, e nevoie de un schimb de informații, de o răspundere legală, de măsuri de implementare, un schimb de informații între autoritățile naționale, comisie și așa mai departe. Articolul 75 se referă doar la obiective. Și anume, măsuri, restrictiv, măsuri care au drept scop prevenirea și combaterea terorismului. Deci, după părerea noastră, propunerea Al-Qaeda ar putea, în principiu, cu anumite adaptări instituționale, să se înscrie uh, în acest articol 75 și e nevoie de, un amen- de amendare a deciziei luate de către Consiliu în 2002. Dacă ne uităm la regulamentul 81-2002, este clar că Scopul acesta de a combate terorismul și activitățile terorisme, teroriste uh, se pot înscrie în acest articol. Acum, în ceea ce privește conținutul, propunerea ar modifica regulamentul din 2002 și se înscrie într-un cadru juridic, măsuri luate într-un cadru juridic. Deci, propunerea referitoare la Al-Qaeda ar deveni astfel o propunere legislativă și atunci parlamentele naționale ar trebui să aibă posibilitatea de a se exprima pe marginea acestea în virtutea principiului de subsidiaritate. Pe de altă parte, nici propunerea referitoare la Somalia, nici cea referitoare la Zimbabwe nu îndeplinesc uh, obiectivele fixate și anume de luptă împotriva terorismului, ci se referă la drepturile omului, la statul de drept, în cazul Zimbabwe și în cazul Somaliei se referă la organisme, indivizi și entități Uh, pe, care uh, pot, uh, împotriva cărora pot fi luate aceste măsuri restrictive pentru a proteja pacea și stabilitatea. Deci, după părerea noastră, nu putem ca, baza aceste două propuneri pe articolul 325 al Tratatului de Funcționare al Comunității Uniunii Europene. După cum știți, e vorba de clauza fallback. Dacă tratatele nu prevăd măsurile acestea în mod concret, însă după părerea noastră tratatul prevede acest lucru, fie în articolul 75, fie în articolul 325, dar în cazul în care în propunerile Zimbabwe și Somalia nu, se, nu există astfel de prevedere, atunci Consiliul are ultimul cuvânt de spus. Iată, deci, uh, am încercat să răspund foarte rapid la întrebările adresate de domnul președinte Lopez Aguilar. Și nu putem utiliza articolul 215, având în vedere conținutul și scopul acestor propuneri. Uh, de asemenea, există și o jurisprudență din partea Curții de Justiție care spune că, uh, în final, Consiliul este cel care poate lua o astfel de decizie. Dar trebuie văzut dacă se aplică procedura de consultare sau procedura de acord. Deci, noi suntem de acord cu analiza făcută săptămâna trecută de Comisia Juri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bradley! Sper că ați înțeles cu toții ceea ce a fost spus, că ați urmărit cu atenție argumentele și acum ajungem la vot. Trecem la vot. 9 amendamente. Mai întâi, Votăm amendamentul numărul 1 din partea doamnei Băscurt. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva abține se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri. Cred că va trebui să numărăm voturile. Haideți să verificăm. V-aș ruga să... Sper aveți cartelele de vot. Atunci re, reluăm votul. Încă o dată. Pentru. Cred că se adoptă. Ok, it's adopted. Uh, then amendment... Adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotriva. Abține. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm întreaga rezoluție pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Nu vom vota punctul 6, pentru că am spus deja încă de la bun începutul ședinței noastre că a fost retras de pe ordinea de zi. Și trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, și anume dezbaterea referitoare la migrarea de la sistemul de informații Schengen SIS 1+, la sistemul de informații Schengen din a doua generație SIS 2. examinarea proiectului de raport. Uh, pentru primul nostru schimb de... Am avut un schimb de vederi pe 1 decembrie și domnul Coelho, uh, raportor, ne va, reprezenta, ne va prezenta uh, raportul său. Comisia și uh, președinția suedeză vor uh, prezenta opinii referitor la acest raport. V-aș ruga să notați faptul că acest ra aceste rapoarte vor fi Uh, afectate de către intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Uh, inițial, propunerile Comisiei se bazau pe uh, temeiul juridic din pilonul 3, însă acest lucru nu mai este valabil și acum aș dori să dau mai întâi cuvântul domnului raportor Coelio. Cum că pot dizer? Mulțumesc, doamna președintă. Așa cum ați spus foarte bine, am avut deja o dezbatere, un schimb de opinii destul de recent, așa că nu voi repeta argumentele pe care le-am prezentat atunci. Singurul lucru pe care aș dori să-l fac este să spun că Parlamentul European este foarte îngrijorat în legătură cu amânările referitoare la sistemul de informații Schengen și la sistemul de informații de vize. Am avut deja o rezoluție care a fost adoptată la plenară pe această temă. La ultima întâlnire a Consiliului, JAI, s-a hotărât amânarea încă o dată acestui punct, care fusese prevăzută pentru sfârșitul anului 2009. Acum, termenul este sfârșitul anului 2010. Din informațiile pe care le-am primit până acum, se pare că dacă ajungem la un rezultat negativ în acel moment, atunci se va denunța contractul cu compania care este responsabilă de această transformare. Iată de ce aș dori ca Comisia să ne dea mai multe informații în legătură cu posibila reziliere a acestui contract. Doamna președintă spunea deja și pe bună dreptate că în legătură cu regulamentul pentru primul pilon, acest regulament are un nou temei juridic, bănuiesc că este vorba de articolul 74 din tratat, însă vreau să știu dacă această propunere rămâne în vigoare. Iar propunerea pentru cel de-al treilea pilon, aceasta ar trebui să fie prezentată din nou și așteptăm să ni se dea informații suplimentare din partea reprezentantului Comisiei. Dacă trecem acum la fond, spun ceea ce am spus și la ultima întâlnire, pentru că nu dorim să oferim un cec în alb comisiei și de aceea am dorit să stabilim un termen limită. Nu acceptăm o propunere sine ci considerăm că trebuie să aibă loc o dezbatere parlamentare în legătură cu acest transfer de la un sistem la altul, pentru că noi suntem cei responsabili cu stabilirea temeiului juridic și pentru că suntem parte importantă a autorității bugetare, tocmai de aceea dorim ca, înainte de a face această trecere, Parlamentul European să fie informat pentru a putea da un aviz favorabil. Și un lucru trebuie să fie clar, indiferent de soluția tehnică care va fi adoptată până la urmă, toate textele pe care le vom adopta dorim să fie aplicate. și vrem să salutăm și soluția la care s-a ajuns în legătură cu acel uh, Consiliu Director pentru Programul Global. Ne pare rău doar că această decizie n-a fost luată înainte. Noi am spus dinainte că dacă ar exista o problemă cu sistemul SIS-2, atunci am fi avut dreptul de a ne prezenta în fața Curții de Conturi a comunităților europene pentru a cere un audit al acestor conturi. Și acum cred că ar trebui să dăm cuvântul reprezentantului Consiliului care se ocupă de grupul Schengen și de asemenea reprezentantului Comisiei. Mulțumesc! Am să dau cuvântul acum reprezentantului Consiliului, care este președintele grupului Schengen. Vă rog. Tack för ordförande och eh, eh, god eftermiddag till övriga ledamöter. Eh... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Președinția suedeză a condus aceste negocieri încă de la primirea acestei propuneri în luna septembrie. Și acum așteptăm noile propuneri în cadrul Tratatului de la Lisabona. Am analizat deja proiectul de raport al Parlamentului și constatăm cu bucurie că acesta răspunde practic dorințelor exprimate în cadrul negocierilor la Consiliu. Domnul Coelho a semnalat deja anumite puncte importante și ar trebui ca prin această propunere să rezolvăm ultimele chestiuni de natură tehnică cu care ne mai confruntăm. Consiliul salută înființarea acestui uh, Consiliu de Gestiune Globală, care ar trebui să îmbunătățească posibilitatea statelor membre de a ști ce se întâmplă și de a îmbunătăți calitatea proiectelor. Până acum au avut loc dezbateri la Consiliu. Statele membre consideră că ar trebui să avem un termen limită, așa cum spune și Parlamentul European în acest proiect de raport. Câteva chestiuni pe care vroiam să vi le prezint. Am observat în raportul dumneavoastră câteva puncte referitoare la procedurile de luare de decizii în domeniul imigrației, de exemplu. Într-o ultimă etapă acestui proiect, vom face trecerea de la sistemul actual la sistemul SIS-2. Și există o situație destul de delicată în regulamentul uh, actual. Însă, uh, Consiliul dorește să precizeze cu exactitate procedurile care trebuie scurmate în ceea ce privește luarea de decizii. În afară de acest punct, Poate vă surprinde faptul că suntem de acord cu multe din punctele de vedere exprimate de Parlament în acest proiect de raport. Propunerile dumneavoastră, deci, ar trebui să fie acceptate la Consiliu fără nicio problemă. Ar trebui să subliniem, de asemenea, importanța acestor puncte de vedere în comun. Ar trebui ca acest sistem să rămână deschis în continuare, chiar dacă este vorba de un sistem momentan. Domnul Coelho a vorbit și despre concluziile Consiliului care au fost adoptate lunea trecută și care se referă la sistemul SIS-2. Așa cum spunea domnul raportor, Consiliul consideră că întârzierile de până acum nu pot fi acceptate în continuare. Pentru că dacă nu încercăm să implementăm acest sistem, atunci vom avea de regretat pentru că este vorba de un proiect uh, prevăzut din timp, încă din 2004 și există acest termen până în ianuarie 2010 pe care Consiliul îl poate accepta fără probleme, dar dacă până atunci nu reușim să aplicăm noul sistem din cauza unor probleme de natură tehnice, din cauza furnizorilor, atunci putem considera că această trecere și această acest test organizat a eșuat, atunci ar trebui să trecem la soluția alternativă care a fost prevăzută în cazul eșecului și această soluție alternativă ar trebui să se poată aplica cu rapiditate cu ajutorul Parlamentului pentru a putea ajunge la toate funcțiile prevăzute în sistemul SIS-2 încă din 2006. În felul acesta, atât cetățenii cât și autoritățile vor dispune de același sistem, un lucru pe care îl considerăm a fi pozitiv. Iată, nu vreau să spun mai mult în, acest, în această privință deocamdată. În încheiere pot să vă spun că nu am prevăzut întâlniri suplimentare în cadrul grupului de lucru. Aceste lucruri sunt dezbătute sub președinția suedeză. Am informat deja președinția spaniolă în detaliu în legătură cu ultimele dezbateri. Ținem cont de punctul de vedere al Parlamentului în urma dezbaterii de astăzi și, bineînțeles, vom informa Parlamentul uh, în legătură cu tot ce se va întâmpla din punct de vedere tehnic pentru proiectul SIS-2. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să dau cuvântul domnului Tudorache, care este reprezentantul Comisiei. Uh, um, mulțumesc, doamnă președinte. Nu am să intru în detalii în ce privește contextul și obiectivele. Deja am vorbit despre aceste lucruri săptămâna trecută. Aș vrea să răspund la întrebările care mi-au fost puse de domnul Coelio. În ce privește întârzierile cauzate de probleme tehnice, comisia a fost cât se poate de directă și de transparentă. Într-adevăr, au existat întârzieri și dificultăți și cred că acestea au fost prezentate în mod explicit de domnul vicepreședinte atunci când s-a adresat plenului în luna octombrie. Ele au făcut și obiectul unui răspuns dat uh, uh întrebărilor puse de deputați, de domnul Căleu și de a lui. Asupra raportului, Salut spiritul constructiv al domnului raportor. În ce privește sugestiile legate de reformulare, considerăm că ele corespund cu textul compromisului pe care l-a menționat și președinția suedeză și care a fost discutată în ultimele luni la întâlnirile um, Comisiei pentru Achiul Schengen însă aș vrea să insist asupra acelor puncte care mi se par uh, indispensabile. Mai întâi, datele. Nu a fost în niciun caz intenția comisiei atunci când nu a uh, uh enumerat aceste date să ascundă aceste date față de Parlamentul European sau să ascundă dificultățile. Pur și simplu, la acel moment, nu eram 100% sigur de soluția tehnică care va fi aleasă pentru a rezolva aceste dificultăți tehnice legate de SIS-2. Nu puteam să avansăm vreodată realistă, deoarece aceasta depindea de estimări legate de celelalte două scenarii tehnice. Așa cum s-a spus și de către președinție, am discutat aceste soluții cu ocazia discuțiilor despre acheul Schengen. Am ținut cont și de ce se spune în raportul domnului Coelio și e evident că vom stabili o asemenea dată. Însă, totul va depinde de soluția pe care o vom alege pentru că e vorba despre o soluție tehnică pentru care vom opta. Ceea ce știm acum este că platforma tehnică pentru dezvoltarea SIS-2 are un mandat până în ultimul trimestru al 2011. Este vorba despre aceeași dată menționată și în raport. Acum, despre acest program alternativ, această programă SIS 1 plus RE. Inițial s-a vorbit despre 2012 ca dată de intrare în vigoare, dar apoi s-a modificat data și s-a vorbit despre 2013. Din aceste motive, noi am spus că uh, nu am putea respecta uh, data limită inițial stabilită, însă, încă o dată, și aceste puncte au fost discutate cu ocazia reuniunii despre achiul Schengen. Noi suntem pregătiți să stabilim o dată în funcție de soluțiile tehnice pentru care vom opta. Apoi, apropo de terminologie, cea folosită în amendamente și terminologia legată de SIS-2. Este un lucru pe care l-am evocat deja săptămâna trecută. SIS-2 este o umbrelă uh, uh, sub care trebuie cuprinse toate aspectele de ordin tehnic și juridic legate de SIS-2. ne bucurăm de faptul că raportorul și comisia au aceeași abordare. Și atunci, când în propunere se folosește o terminologie care poate duce la confuzii, atunci când este vorba despre aceste soluții tehnice, noi nu am vrea să existe vreo neînțelegere. Nu ne dorim să se folosească aceste etichete. Deci vrem să se folosească SIS 2 pentru uh, aspectele tehnice și nu pentru aspectele administrative sau uh, um, juridice, dar e numai o problemă de formulare, de termen, care poate fi ușor rezolvată. În ce privește rolul jucat de Parlamentul European apropo de procesul de migrare a datelor, să se știe când se va considera că SIS-2 este gata din punct de vedere tehnic pentru a se începe această migrare. Din câte am înțeles eu din raport, se sugerează faptul că Parlamentul ar trebui să joace un rol plin în timpul acestui proces de migrare și, în timp, și pentru stabilirea datei la care SIS-2 va putea să intre în uh, funcțiune. Procesul de migrare ține de puterile de implementare ale comisiei. Este vorba de un proces tehnic. Ori rolul Parlamentului este unul legislativ, de aceea credem că există o incompatibilitate între Uh, ceea ce cere uh, raportul, dacă am înțeles noi bine, și uh, rolul comisiei. Deci nu văd cum am putea să dăm competențe Parlamentului, competențe de supraveghere în momentul migrării de la SIS 1 la SIS 2. A mai fost o altă întrebare. Deocamdată propunerea cărei temei juridic era în pilonul 1 era ca um, um, acest cadru omnibus al comisiei să fie folosit și pentru um, aspectele evocate. Acest lucru rămâne valabil dar ce se va întâmpla cu acele uh, aspecte care țineau de pilonul 3 nu se știe încă, este valabil și pentru integrare. Dar probabil că vom lua o hotărâre în cel mai scurt timp și vom informa și Consiliul și Parlamentul. Doamna Gal, vă mulțumesc. Doi colegi doresc să ia cuvântul. Domnul Enciu mulțumesc. În calitate de raportor din umbră din partea grupului SD, uh, vreau să menționez că grupul nostru împărtășește poziția și îngrijorarea domnului raportor Coelio cu privire la, intrările, la întârzierea intrării în vigoare a sistemului SIS-2. Uh, nici noi nu suntem de acord cu lipsa unui calendar precis uh, al migrării și considerăm că un mandat cu durată nelimitată nu poate fi acceptat sub nicio formă. De asemenea, legat de ce s-a spus mai devreme, Parlamentul, considerăm că Parlamentul trebuie să fie permanent informat uh, despre rezultatele testelor, despre procesul de conversie și mai ales a modului în care contractantul își îndeplinește obligațiile contractuale. Nu vrem să ne amestecăm în problemele comisiei, dar o lipsă de transparență față de Parlament este de neacceptat. Uh, ceea ce considerăm foarte important, ceea ce am spus și la Strasburg, uh, obiectivele și condițiile de protecție a datelor cu privire la uh, persoane trebuie respectate cu strictețe, iar soluțiile tehnologice pentru acest lucru trebuie să fie cele mai performante. Uh, noi considerăm că dacă este cazul, trebuie să mărim responsabilitatea Comisiei în ceea ce privește uh, asigurarea securității legată de accesul la datele cu caracter personal, atât în timpul testărilor, cât și pe durata migrării și ulterior pe toată funcționarea sistemului SIS-2 sau cel care va intra în funcție în cele din urmă. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Renate Zipel. Zomăr. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia spune că nu poate să ne ofere o dată clară pentru începerea acestor operațiuni. Eu sunt nou aleasă în Parlament dar văd că la de la bun început mandatul uh, Consiliului pentru instaurarea acestui uh, nou sistem era valabil până la sfârșitul lui 2006 și că s-au înregistrat întârzieri urmate de alte întârzieri urmate de alte întârzieri. Uh, acum ni se spune că nu putem obține o dată term, termen clar pentru punerea în funcțiune a noului sistem și că, de fapt, uh, dacă înțeleg eu bine, nimic nu funcționează cum ar trebui. Încă se mai caută o soluție tehnică. Dacă n-ar fi cazul, atunci am uh, avea doar câteva detalii tehnice de rezolvat. Însă mie mi se pare că problema e mai substanțială. Dacă există atât de multe întârzieri, dacă de atât de multă vreme se lucrează asupra sistemului, dacă el încă n-a intrat în funcțiune, mie mi se pare că e o problemă uh, deosebit de, de, de greu de rezolvat. Îmi aduc aminte uh, în momentul în care s-au introdus noile plăci de înmatriculare digitalizate și atunci uh, s-au uh, spus foarte multe lucruri pentru a justifica întârzierile. Însă eu plec de la ideea că sistemul acesta SIS-2 trebuie indiferent ce s-ar întâmpla, să funcționeze imediat ce are loc migrarea de la SIS 1 plus la SIS 2. Și asta trebuie să, și el trebuie să funcționeze 24 ore din 24 uh, non-stop. Însă acum ni se spune că nu știm când anume acesta va putea intra în funcțiune. Iar după părerea mea, uh, ne putem pune întrebări, putem pune sub semnul întrebării chiar existența însă și a sistemului. Ne putem întreba dacă într-o bună zi poate chiar va funcționa și cred că raportorul este de, părere, de aceeași părere ca și mine. Iar întrebarea mea se adresează comisiei. Care era programul, planul, proiectul inițial? Am putea să-l vedem, am putea să-l analizăm ne-am implicat foarte mult și ne vom implica foarte mult în acest proiect, având în vedere intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona. De aceea ar fi foarte bine să știm care era programul inițial prevăzut de la bun început. Mai sunt și alte documente asupra cărora am putea să aruncăm o privire. Pentru că aici e vorba și de transparență. Colegii care se ocupă de acest dosar de foarte multă vreme s-au plâns de faptul că nu este suficientă transparență. Rep- reprezentantul Consiliului ne spune că este încântat de faptul că s-a instaurat acest comitet de gestiune. Dar ce face anume acest comitet de gestiune? Toate statele membre sunt reprezentate în acest comitet? Sau poate că acest comitet are doar o misiune, aș spune eu așa, ca un fel de alibi pentru anumite state membre, unele pot participa, dar uh, transparența nu este garantată. Deci, plecând de la toate aceste elemente, putem trage concluzia că situația nu este tocmai roză. Și se, știți foarte bine că această migrare tehnică, din punct de vedere juridic, se poate face, dar e nevoie de un mandat suplimentar de dezvoltare și acest mandat a fost acordat de multă vreme de către Consiliu, acesta a fost reînnoit de mai multe ori și aș vrea să știu de câte ori încă va trebui să-l mai reînnoim până când uh, sistemul va funcționa, pentru că uh, toate aceste întârzieri ne costă bani. Apoi s-a mai evocat ideea ca și Curtea de Conturi să se implice pentru a verifica ce se întâmplă cu acest proiect. Mi se pare că e o idee bună în așa fel încât să obținem toată transparența necesară pe marginea acestui proiect, pentru că știm că acum există o neîncredere uh, foarte mare vis-a-vis -vis de acest proiect și mă întreb dacă într-adevăr vom reuși să-l uh, finalizăm. Unde se situează problema? La furnizori, la subcontractanți, la cine este responsabil? vom lansa acest proiect într-o bună zi sau plecăm de la ideea că plus, uh, cu cât întârziem mai mult, cu atât uh, uh, acest lucru va fi mai benefic pentru toți acești furnizori subcontractanți. Aș dori ca și Comisia să ne răspundă la toate aceste întrebări. Doamna Gheal, vă rog să răspundeți la această întrebare. Puteți să răspundeți? Da, cu mare plăcere, spune reprezentantul Comisiei, domnul Tudorache. Voi încerca să răspund pe rând la toate observațiile. Doriți să mă concentrez pe toate, observa- toate întrebările puse sau numai pe întrebarea pusă de ultimul orator? Toate. Foarte bine. În ceea ce privește prima intervenție referitoare la date, aș dori poate să clarific încă o dată lucrurile, poate că nu am fost bine înțeles. Nu e deloc o chestiune uh, Uh, ca și cum comisia nu ar fi sigură sau că nu ar dori să propună o dată. După cum v-am spus, în starea actuală a lucrurilor, în scenariul tehnic în care ne aflăm, avem o dată, avem un calendar, avem un uh, plan concret, și anume până la sfârșitul lui 2011. Din iunie anul acesta uh, am urmărit dezbatele deci din Consiliu și din Comisie și știu că au existat planuri indicate de către Consiliu sub forma unor uh, uh, platforme de mm, tehnice alternative care ar putea fi utilizate în cazul în care sistemul actual în vigoare nu a reușit să uh, realizeze migrarea. Și acest lucru ne-ar ne împiedică totuși să fim destul de clari în, asupra modului în care va evolua proiectul, pentru că dacă vrem să fim clari, am spune, da, până la sfârșitul lui 2011. Dar dacă se va utiliza o soluție alternativă asupra căruia deocamdată nu avem suficiente informații, S-a evocat o societate, o firmă din Franța și uh, discuțiile sunt în curs, deci se pare că data finală aleasă va fi totuși 2013. De aceea noi am ales să nu indicăm o dată precisă. Însă, în orice caz, noi suntem dispuși să continuăm colaborarea noastră în mod constructiv cu Consiliul și cu Parlamentul, în așa fel încât să găsim o soluție pentru a vedea care din cele două date, uh, termene limite, ar putea să fie uh, cea adoptată. O posibilitate ar fi să extindem mandatul prin comitologie, așa cum s-a indicat și în uh, raport. Acum, în ceea ce privește transparența uh, la care s-a referit domnul Enciu, aș dori să subliniez faptul că, plecând de la temeiul legal, da, într-adevăr avem obligația să raportăm la șase luni de zile și acest lucru se întâmplă mai mult decât atât. De fiecare dată când a existat o dificultate din punct de vedere al mm, politic, la nivelul Consiliului, din punct de vedere tehnic, în, la nivelul testelor și așa mai departe, Comisia întotdeauna a informat președintele Comisiei Libe despre evoluțiile dosarului. Și așa s-a întâmplat după, summitul, după Consiliul din iunie și așa s-a întâmplat și după Consiliul de săptămâna trecută. Am răspuns de asemenea uh, și în scris la, uh, au existat și intervenții orale în uh, ședința plenară la sfârșitul lunii octombrie. Aș aminti de asemenea că în acea ședință plenară din octombrie am indicat uh, atât am subliniat atât chestiunea amenzilor și a penalităților în cazul în care există întârzieri și am indicat de asemenea și sumele concrete care au fost deja plătite, deja cheltuite în acest proiect. Deci această informare, această informație va fi cu siguranță uh, furnizată și pe viitor. Imediat ce va exista o evoluție tehnică contractuală notabilă în acest dosar, vom informa imediat Parlamentul. În ceea ce privește Comitetul de Gestiune, acesta are drept scop să implice statele membre la nivelul coordonării. Există opt experți care în fiecare săptămână se întâlnesc împreună cu experții noștri tehnici și întotdeauna monitorizează frecvent evoluția dosarului. Toate deciziile care au fost luate în ultimele șase luni din iunie până acum în pregătirea uh, acestui dosar au fost luate prin coordonarea furnizată de acest comitet de gestiune. Și cu siguranță că acest uh, comitet de gestiune și-a demonstrat deja eficacitatea și utilitatea în plus de aceasta, statele membre au acces la aceste contracte și, de asemenea, pot să ia decizii pe deplin uh, în cunoștință de cauză. În ceea ce privește curtea de conturi, un detaliu pe care aș dori să-l menționez. Până în prezent am primit deja șapte vizite din partea curții de conturi pe marginea acestui proiect. Ultima, de altfel, a avut loc luna trecută. Uh, Curtea de Conturi a auditat diferite proceduri de contractare și a făcut-o deja. Și cu siguranță vor exista și alte audituri care vor fi uh, și cereri de informare uh, care vor fi organizate de către curte. Mulțumesc. Care cuvântul acum, domnul Coelio? Doriți să încheiați acest subiect? Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să fac câteva comentarii finale. În primul rând, în ceea ce privește responsabilitățile noastre, există foarte multe întârzieri și Parlamentul nu este responsabil pentru niciuna dintre ele. Și nu dorim să fim responsabili pentru niciun fel de întârziere. Iată de ce. Propun Parlamentului să își dea consimțământul pentru a extinde acest mandat. Nici Comisia, nici Consiliul uh, nu pot fi scuzate de Parlament. Și nu este responsabilitatea noastră dacă se întâmplă ceva greșit. Pentru că avem un cadru legislativ care a ajuns la un acord în primă lectură, deci foarte rapid, și credem că a fost o idee foarte bună să adăugăm acest Consiliu Director al Programului Global. Pentru că aceasta implică și cooperarea statelor membre care sunt în felul acesta mai aproape de proiecte decât înainte. Din punctul meu de vedere personal, dacă Comisia încă de la început ar implica mai mult statele membre și Parlamentul, atunci, uh, probabil dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, probabil nu ne-am fi aflat acum într-o situație atât de dificilă. Un al doilea punct pe care vreau să-l remarc. Înțeleg foarte bine de ce Comisia spune că dacă până la urmă se impune soluția tehnică inițială, atunci există deja un calendar prevăzut, dar dacă această soluție tehnică eșuează, și acest lucru vom ști la sfârșitul lunii ianuarie, cu rezultatele lui uh, Milestone 1, atunci nu se știe când vor avea disponibilă o altă soluție alternativă. Și aș vrea să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru că ne-a spus cu sinceritate la început că va fi vorba de 2012, iar acum compania vorbește de anul 2013 și, de fapt, nimeni nu știe dacă în ianuarie vom vorbi despre un alt termen, și anume 2014 sau 2015. Nimeni nu știe acest lucru. Și tocmai pentru că nimeni nu deține răspunsul la această întrebare, ar trebui să remarcăm acest fapt, că nu putem accepta o situație uh, care se prelungește la nesfârșit. Deci ar trebui să definim foarte clar un termen și dacă e nevoie de o soluție pentru a amâna încă o dată, atunci Parlamentul ar trebui să fie consultat din nou și Comisia și Consiliul ar trebui cu toată transparența să ne prezinte exact care este situația. Și un ultim, ultim comentariu. Mă refer aici la implicarea Parlamentului. Am înțeles argumentul referitor la competența Comisiei și a Parlamentului. Nu vreau să rescriem acum tratatele și nu vreau să încalc competențele uh, executive ale Comisiei. Dar vreau să subliniez aici nevoia unei mai mari implicări a Parlamentului. Pentru că noi avem putere de codecizie în ceea ce privește cadrul legislativ. Suntem autoritate bugetară și au existat deja foarte mulți bani pe care i-am investit în această soluție, deci avem dreptul să știm mai multe și să fim implicați în acest proces. Iată ce cere Parlamentul și cred că avem dreptate să o facem. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlos! Doamna Zomer, vă rog! Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să adresez o întrebare raportorului, domnul Coelho. O întrebare suplimentare. Vreau să vă întreb, de ce stabilim termenul pentru anul 2013? Pentru că reprezentantul Consiliului ne-a spus că dacă în iulie 2010 proiectul nu funcționează, atunci proiectul a eșuat pur și simplu. Deci de ce vorbim de anul 2013? Carlos, te rog. Mulțumesc și mulțumesc pentru întrebare. De fapt, am cerut un termen pentru anul 2011 și dacă trebuie să intrăm în scenariul alternativ, atunci nu putem cere termenul de 2011 pentru că scenariul alternativ de fapt implică sistemul 1 plus. Și aceasta înseamnă să reîncepem cu anumite proceduri și de aceea considerăm că 2013 este o propunere rezonabilă. De altfel, nimeni nu ne poate garanta acesta în 2013. Nimeni nu poate garanta că totul se va termina până atunci, însă exact ce v-am spus mai devreme e valabil. Parlamentul trebuie să definească o dată și dacă lucrurile nu sunt gata, atunci Comisia și Consiliul, într-un mod clar și transparent, trebuie să vină din nou în fața noastră și să ne ceară o nouă modificare a termenului. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlos! Termenul pentru amendamente este 18 ianuarie. Vom vota în comisie pe 4 februarie 2010. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră, mulțumesc de asemenea comisiei și președinției suedeze. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt cele șase proiecte de aviz pentru descărcarea bugetară și dezbaterea aferentă. Aș vrea să rog pe colega mea, să preia președinția pentru că trebuie să părăsesc sala. Vă mulțumesc! I know that it's quite late, but I think we should uh, continue. Știu că este deja târziu și vă rog, trebuie să continuăm. Acum am două pălării, pentru că, pe de o parte, doamna Gal m-a rugat să prezidez această reuniune și, pe de altă parte, trebuie să prezint aceste avize în numele raportorului domnul Aguilar, care nu a putut să fie prezent astăzi. Cum spuneam, e vorba despre exercițiul financiar 2008 și aș vrea să vă rezum aceste avize. S-au făcut sugestii în ce privește Eurojust și apoi în ce privește un alt, o altă agenție. Acum, în ce privește Colegiul European de Poliție, aici Curtea de Conturi a cerut ca acesta să fie uh, legalizat și să răspundă unor norme mai stricte. Apoi, ca în anii precedenți, se cere colegiului să respecte regulamentul financiar, să aibă uh, proceduri de licitație mai transparente și, de asemenea, o supraveghere de gestionare și supraveghere bugetară mai um, strictă. Acum, în ce privește Frontex, Curtea de Conturi stipulează că conturile au putut să fie validate pentru că toate tranzacțiile au fost uh, legale și bine conduse. Deci erau o declarație de asigurare pozitivă pentru aceste conturi. Bugetul a crescut cu 49% și 13 milioane de euro din angajamente uh, vor trebui reportate pentru um, au trebuit, mă scuzați, să fie reportate din 2008 pentru anul 2009. Și se sugerează agenției Frontex să continue să-și îmbunătățească um, uh, gestionarea bugetară, acest lucru fiind valabil atât pentru exercițiul financiar 2008 cât și 2009. În ce privește celelalte trei instituții, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Eurojust, s-au făcut mai multe observații asupra gestionării financiare și bugetare Și noi nu punem sub semnul întrebării opiniile curții de conturi în ce privește aceste ultime trei instituții. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să o faceți și apoi trebuie să ajungem la un acord în ce privește termenul de depunere al amendamentelor. Comisia poate vrea să ia cuvântul, nu știu dacă cineva este prezent în sală de la comisie, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Iau cuvântul în ce privește Colegiul European de Poliție. Comisia rămâne vigilentă asupra activităților CEPOL. Știți că recent uh, au fost înlocuiți doi șefi de unitate, deci existau niște probleme la nivel administrativ și chiar și directorul acum va fi schimbat. Deci au existat anume probleme de gestionare. Deja avem trei nume, dintre care vom alege pe noul director această persoană își va intra în funcții din martie 2010, mai mult ca sigur. Deci, uh, condițiile sunt îndeplinite pentru a schimba felul în care funcționează acest colegiu. Am discutat cu colegii de la CEPOL uh, detaliile procedurale și deja ne-am dat întâlnire pentru luna ianuarie ca să vedem cum putem să îmbunătățim procedurile de executare bugetară. Doar atât doream să spun că noi rămânem vigilenți la ceea ce se întâmplă la uh, Colegiul European de Poliție. Președinta, vă mulțumesc frumos, era o informație importantă. Vă rog. Da, foarte pe scurt, doamnă președintă. Doamna Verji. Sunt aproape pe de întregul de acord cu avizele domnului raportor. Aș vrea să spun câteva lucruri despre Frontex. Din punctul meu de vedere este un scandal că se cer credite suplimentare tot timpul pentru Frontex și ajungem la aceste rezultate pe care le sublinează și uh, raportorul, rezultate care lasă mult de dorit. Apoi, în ce privește Agenția pentru Drepturi Fundamentale, raportorul subliniază pe bună dreptate Observațiile pe care le-a făcut Curtea de Conturi uh, drept răspuns la observațiile agenției. Dar cred că raportorul ar putea să meargă și mai departe, nu numai să ia notă, ci să și propună niște instrumente. De exemplu, să ceară agenției să-și definească niște obiective precise, să aibă niște Uh, uh, indici de performanță uh, cât se bade de concret, de, de uh, măsurabil, pe care să și fixeze pentru următorul exercițiu bugetar. Și mă întreb de ce nu avem un raport în ce privește Europol, În plus, profit de această ocazie pentru am exprima regretul că foarte multe dintre documentele comunicate, uh, documentele care sunt disponibile pentru noi, nu există decât în versiunea în limba engleză. Când ești o agenție care se ocupă de respectarea drepturilor cetățenilor, ar trebui să faci un efort în materie de multilingvism. Și multilingvismul, chiar și în această incintă, nu ar trebui să se transforme numai în vorbe goale. Noi tot insistăm asupra necesității aplicării multilingvismului. Dacă vrem să fim aproape de cetățeni, trebuie măcar să fim în stare să traducem informațiile care îi privesc în limbile lor materne. Președinta, da, cred că în ultimele săptămâni am discutat îndelung despre Frontex și am spus că e nevoie să vedem niște îmbunătățiri um, um, palpabile. Suntem de acord cu faptul că Frontex ar trebui să fie mai transparent și să-și stabilească niște obiective. Ați vorbit despre Europol. Uh, Europolul în 2008 nu era o agenție europeană, cel puțin din câte știu eu. De aceea nu a fost inclusă în raport. Versiunea în limba franceză va fi disponibilă în curând și apoi termenul pentru depunerea amendamentelor este 18 decembrie. Deci, în caz că mai aveți sugestii pentru aceste proiecte de aviz. Mai sunt alte observații, alte comentarii? Nu? Atunci, cum spuneam, termenul uh, limită pentru depunerea amendamentelor este 18 decembrie, deci cu câteva zile înainte de Crăciun. Vă mulțumesc. La punctul diverse Nu, nu are nimeni nimic de adăugat. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 11 ianuarie, care este prima noastră zi de lucru după sărbătorile de sfârșit de an. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc!